Proszę Państwa, jestem winny Państwu wyjaśnienie. Doamnelor și domnilor, vă datorez o explicație. Doamna Heranz Garcia ni se va alătura în curând. A fost o problemă cu zborul ei, așa că a întârziat. Domnul Artui este la o altă ședință, așa că cred că trebuie să așteptăm până la ora 3 și la 3 începem. După care o să o întrebăm, o să rugăm pe doamna Miller să ia cuvântul. Îmi cer scuze pentru această întârziere, dar dacă îmi permiteți, aș dori în primul rând să urez bun venit invitațiilor noștri, niște tineri fermieri din um, țările de jos, invitați de doamna Schreier. Am și eu uh, tricou ca lor, trebuie să îl um, Ehm, dau jos, pentru că mai nou tricourile sunt foarte mici în ziua de astăzi. Nu știu de ce sunt așa de mici. Doamnă Schreier, vă dau dumneavoastră cuvântul. Vă mulțumesc, eh, domnule președinte. Avem un grup de tineri agricultori din țările de jos, de la o organizație numită LTO. Ce e important, um, mai ales că discutăm și aici, vrem să vă întrebăm dacă astăzi mai poți să mai fii fermier cu pacul pe care îl avem acum. Bineînțeles, în fiecare țară lucrurile stau altfel, fiecare țară are propria sa dinamică și nu vorbesc aici uh, doar în numele meu, dar și în numele domnului Huitema. Toți tinerii fermieri vor să știe cum va arăta Europa în viitor auzit mereu despre uh, agricultori tineri că nu mai există, dar uitați, ei există, este foarte important ca noua PAC să fie una eficientă și fezabilă în viitor, cu norme mai puține, astfel încât agricultorii să poată să fie agricultori. Uh, vă urez o ședință bună. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy. Ja może przy, Vă mulțumesc foarte mult! Haideți uh, să ne ocupăm de părțile organizatorice ale ședințelor noastre, în așteptarea colegilor noștri. Așa s-a întâmplat, nu știu, poate că e, sunt schimbările climatice, dacă nu credeți în acestea, s-ar putea să fiți victime ale lor. Nu văd uh, niciun fel de observații legate de ordinea de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci cred că putem trece la punctul 2. Avem uh, um, o ședință care se um, difuzează pe internet. Avem de asemenea printre noi uh, un uh, jurnalist australian. În fiecare an, delegația Uniunii Europene în Australia sponsorizează împreună cu Qantas Airlines un premiu pentru un jurnalist uh, australian. Este mm, premiul numit EU Qantas Journalist Award câștigătorul vine la Bruxelles uh, și în, într-unul dintre statele membre sau chiar două pentru a um, se familiariza cu chestiuni europene care după aceea să fie prezentate publicului australian ulterior. Câștigătorul de anul acesta este domnul Brett Worthington, care se specializează în afaceri rurale și lucrează pentru ABC, este organizația publică, să spunem, corporația publică de radiodifuziune din Australia și unul dintre principalele puncte de presă din uh, această țară este prezent astăzi aici, va înregistra această ședință. Vă rugăm să nu menționați faptul că întârziem, dar uh, știu că dacă spun acest lucru, cu siguranță se va menționa faptul că astăzi am început târziu. Bun venit, așadar! Ne bucurăm foarte mult că sunteți astăzi aici și ne bucurăm că există acest flux de informații. Vreau de asemenea să vă spun că avem interpretare în 20 de limbi, mai puțin cehă, malteză, slovacă și irlandeză. Eventual am putea să schimbăm ordinea punctelor de pe Uh, agenda noastră de astăzi, dar toate sunt într-un pachet, de fapt. Ar fi mai bine să începem cu prezentarea făcută de doamna Heran Garcia, ar fi ordinea cea mai logică. Însă o să începem un pic diferit. O să începem cu finanțarea PAC, gestiunea și monitorizarea PAC. După cum vă spuneam, raportarea este doamna Müller. Avem avize de, de la DV, Bugi, Envi, Regi, P și Cont. Și la fel ca și um, regulamentul privind uh, planurile strategice, mai avem uh, negocieri care sunt în curs uh, la acest dosar. Avem 863 de amendamente. Cred că um, colega noastră ne va spune mai mult despre um, aceste Deocamdată avem um, aviz doar de la Comisia pentru Bugete, însă ne așteptăm ca și celelalte comisii să își adopte avizele până pe 7 februarie. anul acesta, bineînțeles. Vreau să subliniez acest lucru. Pentru că mm, le ia destul de mult să-și pregătească aceste avize. Aș dori să le urez bun venit tuturor invitațiilor noștri de astăzi. La punctul acesta Am uh, o informație că domnul Mögele, care este director general adjunct la DG Agri, va fi uh, alături de noi și dacă se poate ar trebui să începem, având în vedere că deja am întârziat, îmi cer scuze încă o dată pentru acest lucru. Dacă domnul Miller este gata, putem începe. Sprawozdawca zgłasza gotowość. W związku z tym... Da, doamna raportor este gata. Bună ziua, vă dau cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați colegi, da, mi-aș fi dorit și eu să începem întâi cu planurile strategice, însă acum, având în vedere situația, pot să vă dau deja opinia mea pe acest subiect. Instituții transparente, simplificări administrative, Acestea sunt puncte pe care le regăsiți în prezentarea mea din noiembrie și sunt punctele principale pentru regulamentul orizontal. Aș dori să mulțumesc încă o dată în mod explicit pentru buna colaborare care a avut loc cu raportorii din umbră. Mă bucur foarte mult să pot să vă informez despre ultimele evoluții din acest dosar. Am avut 863 de amendamente în total și până în prezent am avut patru întâlniri tehnice și două întruniri ale raportorilor din umbră, una dintre ele azi dimineață chiar. Orizontal, după cum îi spune cuvântul, este acest regulament pentru că are legătură cu cele trei propuneri legislative în legătură cu propunerea de planuri strategice, legislative, plăți directe și altele. Articolul 121 din uh, planurile strategice este cel care intervine din ce, uh, cel mai des în uh, regulamentul orizontal, iar principiul de bază la întocmirea compromisurilor pe baza amendamentelor este să ne concentrăm pe ideile cheie și împreună cu raportorii din umbră să încercăm să vedem mai întâi privirea de ansamblu. Apoi vom încerca să găsim o direcție comună și vom încerca să venim cu propuneri pentru ca să venim și cu uh, chestiuni concrete. O trecere de la articol la articol nu mi se pare un lucru bun uh, la un regulament orizontal pentru că prea multe sunt legate între ele. Dincolo de aceasta există și prea multe legături cu CFM-ul și cu regulamentul privind prevederile, dispozițiile comune și de aceea cred că trebuie să ținem cont de aceste legături. Următoarele puncte au fost discutate deja. O chestiune de principiu pe care am discutat-o chiar în această dimineață a fost propunerea Comisiei în general. Știți că sistemul actual se bazează pe respectarea unor reguli, așa numitul compliance – iar sistemul viitor se va axa mai mult pe performanță, performance. Iar o trecere abruptă de la sistemul actual la sistemul de performanță nu poate să funcționeze. Aceasta este convingerea noastră fermă pe care dorim să vă prezentăm și dumneavoastră și pe care am discutat-o în această dimineață. Mie mi se pare că acesta este un pas corect, ceea ce a propus Comisia, în direcția care trebuie, însă pentru noi acum se pune următoarea întrebare. Cum putem să structurăm mai bine lucrurile, cum putem să îndeplinim mai bine cerințele de performanță și cum vom putea să punem în aplicare la bază, chiar la nivelul agricultorilor și fermierilor, aceste sisteme. Va trebui o vreme să coexiste două sisteme pentru ca să putem să facem trecerea către un sistem care se bazează pe performanțe. Din câte văd eu din practică, ce ne spun uh, fermierii, avem sistemul actual și acum cu viitorul PAC o să avem un regulament uh, de tranziție care uh, se va transforma într-un sistem bazat pe performanțe, așa cum ne dorim noi să fie sosirea de la acest proces. Scopul meu a fost întotdeauna să găsesc un text legislativ care pentru agricultură oferă cea mai multă transparență în instituțiile administrative și care oferă și o simplificare maximă a proceselor decizionale. Bineînțeles că putem să spunem că toți indicatorii care sunt menționați aici în această um, propunere vor fi, de fapt, pe viitor mai puțini dar este o diferență foarte mare dacă, de exemplu, din, rămân la sistemul actual de respectare a regulilor și am 250 de indicatori, unde după aceea mai am doar puțin de făcut după aceea, uh, în final, sau dacă mă concentrez pe performanță și pot într-adevăr să prezint rezultatele în așa fel încât ele să fie măsurabile. Deci aceasta este o chestiune pe care urmează să o mai discutăm. Am discutat-o și noi cu raportorii din umbră și încercăm să găsim o soluție. O altă chestiune importantă este rezerva pentru crize. Am avut aici peste 50 de amendamente în legătură cu rezerva pentru situații de criză se cerea ca fondurile să se afle în afara CFM-ului, alții spuneau că trebuie să vină din interiorul CFM-ului sau din afara bugetului PAC sau dinăuntrul bugetului PAC. Avem toate variantele în amendamente. Noi vrem să se facă o distinție între o rezervă pentru situații de criză care se folosește numai atunci când suntem în criză în sistemul agricol și vrem o diferență între rezerva agricolă și aceasta, rezerva agricolă, fiind cea care suplinește pentru fluctuațiile de pe piața agricolă și încearcă să amortizeze efectele unor fluctuații de pe piață. Noi considerăm că acestea sunt două lucruri diferite, sunt două cerințe diferite și într-o epocă în care crizele sunt din ce în ce mai probabile, este foarte important să avem și un sistem care este bine și solid finanțat, dar este și independent în caz de criză, deci să avem un mecanism de criză care să poată chiar să funcționeze. De aceea, eu propun o rezervă pentru situații de criză care să se folosească exclusiv în situații de criză și cu care să nu se facă intervenții pe piață. Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor mei pentru toate comentariile pe care le-au făcut, pentru buna colaborare și pentru susținerea solidă în cadrul Parlamentului în cadrul secretariatului Agri. Am reușit să rezolvăm foarte multe dubii deja, am făcut pași mari înainte și facem în continuare pași spre găsirea unor compromisuri. Noi vrem să găsim o transparență maximă a instituțiilor, o simplificare cât mai mare și săptămâna viitoare vom discuta cu liberalii și vom organiza o, un seminar în domeniul indicatorilor pentru ca să putem auzi și părerea experților și vă invit pe toți să veniți la acest uh, seminar. O să transmitem informația întregii comisii Agri. Suntem convinși, sunt convinsă că vom putea să avem o poziție puternică, însă mai avem și anumite propuneri care intervin în planurile strategice și acolo trebuie să mai discut eu puțin cu raportoarea avem nevoie de un schimb de opinii mai amplu pentru ca să vedem dacă dumneai acceptă ca domeniile care sunt acum trecute în planurile de strategice pot să intre înapoi în regulamentul uh, orizontal sau nu. Amendamentele sunt deja înaintate, urmează să le discutăm. Eu cred că vom putea să lucrăm foarte repede pe acest dosar și că vom găsi poziții satisfăcătoare astfel încât să avem o poziție puternică a Parlamentului și să putem să ne bazăm pe ea pentru viitorul agriculturii. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Dziękujemy pani poseł. Vă mulțumesc, doamna Müller. Dacă ați putea să ne dați și datele seminarului pentru ca să notăm când va avea loc seminarul de care ne-ați vorbit și după aceea raportorii din umbră au cuvântul. Nu vreau să vă limitez timpul, Trei minute dacă ați putea însă să vorbiți și nu mai mult ar fi bine. Faceți cum puteți. Domnul Donta, mai întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru cum a lucrat la acest dosar împreună cu mine. E clar că există anumite puncte care nu creează nicio dificultate, dar că celelalte puncte pe care colega mea le-a subliniat sunt foarte importante în același timp. Ele au dus, sigur, la divergențe de aprecieri între diferitele grupuri politice. O să încep cu al doilea punct, care e într-un fel cel mai ușor. E vorba de rezerva pentru situații de criză. Se pune problema terminologiei. Rezervă e oare un cuvânt bun ca să nu se creeze confuzie? acești bani pe care o să-i punem deoparte, n-am zis totuși, într-un fel, îi punem, îi pregătim, să spunem așa, este o sumă care se va folosi în criză. Criza laptelui, de exemplu, este una dintre opțiuni, cum am avut uh, pe, în trecut, sau oare să o, folos, să o considerăm o linie bugetară separată, uh, pe care Comisia, de exemplu, gestionează din ce în ce mai puțin atunci când urmărește mm, piețele comune. Uh, această um, anvelopă trebuie să fie împărțită în două sau trebuie să fie unică? Trebuie să facă parte din fondul agricol, deci din creditele agricole sau trebuie să fie în afară? Crizele există, clar, în agricultură. Riscul însă este că dacă avem o criză care este nu se înscrie cumva în bugetul agricol, uh, s-ar putea să vină uh, să ne, să ne bată la ușă de multe ori și să ne spună, iată, aici trebuie să intervină respectiva plapumă de bani pe care am prevăzută. Faptul că nu avem o linie distinctă pentru gestiunea curentă face ca noi în, uh, să, pe viitor să nu mai avem destui bani deoparte pentru crizele adevărate. Deci vedem că incapacitatea de acțiune a Comisiei vine de la incapacitatea bugetară. Să ne uităm la seceta de anul acesta. Europa totuși n-a făcut mare lucru la nivel comunitar, în timp ce agricultura este în competența Europei. De ce? Pentru că bugetul atât de slab pe care l-avea la dispoziție, dacă ar fi, dacă l-am, l-am fi împărțit la toți agricultorii care au fost uh, afectați de secet, ar fi fost ridicol cât le-am fi dat. N-ar fi, fost, n-ar fi meritat. Deci ori continuăm să vorbim, ori acționăm. Și dacă vrem să acționăm, trebuie ca această rezervă să are de să aibă destule fonduri și deci trebuie să uh, revină uh, la fiecare exercițiu uh, bugetar toate sumele care nu s-au consumat, pentru că e nevoie de ele. Apoi, prima chestiune pe care a menționat-o doamna Müller, și anume diferitele sisteme de control. Comisia ne propune, într-adevăr, să abandonăm sistemul de conformitate care dorea ca în fiecare state membre să se verifice că beneficiarii erau cei care erau prevăzuți, lăsând statului membru însă libertatea să controleze și să facă de fapt ce vrea, ceea ce înseamnă că deja aici vom avea beneficiari diferiți de la o țară la alta și deci că de fapt e un început de naționalizare până la urmă. Sau ceea ce ni se propune, pe de altă parte, să trecem la un control al performanței. Nu știu nici de că terminologia performanță este cea mai bună aici, pentru că uh, ni se propune de fapt să controlăm că dacă s-a spus că se fac 100.000 de hectare de bio, atunci trebuie să faci 100.000 de hectare și dacă nu, trebuie să explici de ce aceasta înseamnă că, într-adevăr, mergem destul de departe în control. În anumite grupuri politice există tendința să vrea să meargă foarte departe și să transforme politica agricolă în altceva decât o politică agricolă, mai degrabă într-o politică de mediu. Eu personal sunt de acord să ținem cont de mediu, dar nu sunt de acord să abandonăm totuși caracterul economic al PAC. Iată deci punctele de divergență pe care le-am putea întâlni între grupurile politice. Dezbaterea însă e foarte complicată. Comisia chiar ia a adus anumite precizări uh, pe măsură ce discutam și vedem că, de fapt, și terminologia aduce la ambiguități, însă eu cred că va trebui să lucrăm mult în următoarea lună și jumătate dacă vrem să ajungem la un vot în martie în Comisia Agri. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Serau Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc în primul rând pentru felul în care doamna Ulrike Müller a condus aceste lucrări și mulțumesc foarte mult și tuturor raportorilor din umbră din acest dosar. Bineînțeles că există diferențe de poziție între raportorii din umbră și dumnea ei, dar și între noi. Am discutat foarte mult, dar întotdeauna constructiv și întotdeauna se poate spune că datorită spiritului de dialog al raportoarei și a raportorilor din umbră s-a putut acest lucru. E vorba de un desar foarte tehnic aici, care se leagă foarte mult de lucrul, munca administrațiilor din statele membre, dar care este foarte important pentru noi. Mi se, parte, mi se pare pozitiv și importantă evoluția PAC uh, spre o orientare către performanță sau rezultat. Propunerea Comisiei uh, însă momentan nu este suficientă. Va trebui să fie prelucrată, va trebui să fie discutată pentru ca să garantăm că vom ajunge la cele mai bune soluții pentru agricultori și pentru societate în același timp. Ne aflăm aici într-o nouă paradigmă, e clar. Se înțelege că există anumite pericole pe care trebuie să le luăm în calcul o creștere a sarcinii administrative pe administrații, de exemplu, și câteodată există și riscul să trecem din pe lângă o adevărată simplificare pentru agricultori, ceea ce este un obiectiv pe care n-am vrea să-l atingem. Bineînțeles, vrem să fie mai simplu pentru agricultori și trebuie mereu să ne orientăm după acest uh, obiectiv. De aceea, va fi nevoie să muncim foarte mult pentru ca să definim indicatorii astfel încât să poate să se adapteze la realitățile diferitelor uh, zone și uh, zone agricole, dar și țări. Aceasta e o dezbatere de care s-au ocupat și colegii care s-au ocupat de planurile strategice și cu siguranță vor trebui să continue să țină cont de acest lucru. Un aspect la care trebuie să mai fim atenți este să asigurăm o bază comună care să fie suficient de puternică și care să se bazeze pe actele de bază pe care le avem, care să garanteze echitate în aplicarea um, actului agricol în toată Uniunea Europeană. Adică trebuie să garantăm o flexibilitate pentru ca să putem răspunde diversităților de pe acest uh, continent și să încercăm să păstrăm totuși spiritul unei politici comune, dar nenaționalizate. În ceea ce privește rezerva de criză, s-au spus deja foarte multe aici, eu cred că trebuie să fim totuși consecvenți față de propunerea Parlamentului European din raportul interimar din programul cadru de buget și să cerem că constituirea rezervei inițiale să fie suplimentată dincolo de ceea ce s-a prevăzut din FEGA și FEADR pe 2014-2020. Pentru că în anii trecuți mi s-a părut că principiul rollover-ului a fost totuși pozitiv. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Catainen are cuvântul două minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport e pe mâini bune și vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru că această reformă, de fapt, se bazează pe trei regulamente. E foarte important ca toți raportorii de la aceste regulamente să coopereze. E nevoie de foarte multă sinergie între propunerile acestea pentru ca să putem vorbi de o poziție coerentă a Parlamentului în următoarele negocieri. Eu am două observații pe care vreau să le fac aici. Și sper ca raportorii să ia notă de ele. Pe total, regulamentul trebuie să fie mai flexibil, prioritățile trebuie să ridice sarcina de pe umerii producătorului, pentru că este prea dificil acum, prea multă birocrație. Trebuie să reducem și birocrația. Iar în ceea ce privește condiționalitatea, eu zic că trebuie să respectăm principiul de subsidiaritate. Condiționalitatea trebuie să fie controlată după noile reguli nu avem nicio garanție să, pentru ca, ca un sistem de la nivel european care dictează totul să va funcționa. Eu cred că nici nu trebuie să uh, facem paralelisme. Mulțumesc, doamna Schreier. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a recunoscut deja în mod informal că ar fi foarte logic să se facă aceste modificări, însă eu cred că trebuie să nu luăm prea multe riscuri. Există riscuri foarte mari. În același timp, acele state membre care nu respectă regulile atât de bine ar trebui să nu primească mai mult spațiu de manevră. Noi ne dorim totuși siguranță. Siguranță și în ceea ce privește sarcina administrativă. Și aș vrea să vă atrag atenția că, de exemplu, susțin sus, toate fondurile care sunt întoarse uh, la buget din cauza neregularităților uh, se întorc la Bruxelles. Ar trebui să ridicăm procentul, însă uh, să, să fie foarte clar cât se întoarce la statele membre. Ar putea să se întoarcă în procent de 80% la statele membre pentru mediu și pentru climă, de exemplu, pentru astfel de măsuri. Eu zic că banii care se întorc la buget ar trebui să fie folosiți în scopul acesta. Apoi mai am și eu un amendament pe care l-am înaintat. Am cerut ca statele membre, precum uh, cele uh, care uh, au organizații comune care au funcționat de bună credință, să nu fie sancționate. Ele respectă de obicei regulile, dar când sunt probleme, să nu se poată, de exemplu, cere bani înapoi. De, în domeniul legumelor este, sunt foarte multe probleme. Sunt prea multe reguli, prea multe bariere și obstacole și nu mi se pare bine. De aceea îi mulțumesc doamnei Miller pentru efortul pe care l-a făcut. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Iertos. Propunerea inițială a comisiei mi s-a părut foarte proastă, pentru că mai ales monitorizarea anuală, bilanțul anual și raportul pe care îl propunea anual nu mi se pare un instrument bun. Eu susțin propunerea domnului Dantin. Eu zic că trebuie să ne întoarcem la regulile de până acum. Avem nevoie de o monitorizare de trei ani, avem nevoie de un bilanț de performanță și de un raport de performanță pe această perioadă. În ceea ce privește compromisurile, vreau să fac uh, câteva remarci. În primul rând, în legătură cu termenul, mie nu mi se pare posibil ca 15 februarie să fie un termen realist. E mult prea devreme pentru administrațiile din statele membre. Eu aș propune 30 iunie mai degrabă ca termen. În alte propuneri însă eu am citit despre 1 iunie și mi se pare că ar fi bine și 1 iunie, dacă doriți. La articolul 51 și la articolul 52 cu privire la procedură, în ceea ce privește schimbul de informații, eu nu aș uh, permite aici uh, acte delegate. Sunt reguli mult prea importante ca colegiuitorii să elimine controlul, să dea controlul din mâna lor. Iar la un act delegat, ceea ce se întâmplă este că și Consiliul și Parlamentul, de fapt, nu mai pot să își, să-și exerseze acest rol. Domnul Flanagan are cuvântul acum. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește performanța și mm, măsurătorile pe bază de performanță. Mi se pare o idee foarte bună, însă în practică s-ar putea să nu meargă la fel de bine. Am văzut situații în Irlanda în care fermierii au urmărit uh, literă de lege ce trebuia să facă și nu a fost atât de bine până la urmă. În vestul Irlandei, un plan de 5 ani pentru vânați nu și-a atins decât 5% din ținte, ceea ce mm, nu se pute, putea explica din moment ce ei uh, au respectat tot ceea ce s-a cerut. Um, apoi, um, fermierii au colaborat și în ceea ce privește problemele de transhumanță, când au trebuit să-și uh, mute uh, oile, au făcut-o pentru motive de mediu, dar iar proiectele nu au reușit cum trebuie. Sunt experimente la care fermierii au participat, dar ideea că participă și de fapt au doar 25% din, pla- din plăți uh, înapoi, ceea ce s-a întâmplat cel puțin la noi din cauza că rezultatele acestea erau, e o mare problemă și va face oamenii să se întoarcă împotriva acestei idei. În teorie e o idee foarte bună, în practică însă arată mai rău. Mulțumesc. Domnul Colombie are cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc, am spus-o deja, această reformă de a pacului nu este suficientă. Nu se poate face fără o certitudine pentru binele cetățenilor, fără o certitudine din ceea ce privește bugetul pentru viitorul PAC 2020. O parte din fondurile care în mod normal uh, erau destinate agricultorilor și nimeni nu vorbește despre asta, au fost atribuite sau vor fi atribuite politicii gestiunii migranților. O politică uh, care cu siguranță va reloca acești migranți în zonele rurale și uh, zonele acelea erau deja sărăcite din cauza faptului că nu mai primesc destui bani. Deci o dublă pedeapsă. Din păcate, ideea este că nu avem încă nici măcar cea mai mică idee, de fapt nu avem nici, nu știm care vor fi sumele care vor fi transmise fermierilor, dar știm că vom fi pedepsiți uh, dacă aceste fonduri, care încă sunt necunoscute, nu vor fi bine folosite. Eu le urez succes celor care vor să se lanseze într-un astfel de proiect în agricultorilor din satele noastre și din fermele noastre. Agricultorii văd în fiecare zi cât de dură este Uniunea Europeană cu cei slabi și cât de laxistă e cu cei puternice. Ieri carnea braziliană, astăzi abatorul polonez și tot așa avem o listă lungă. Doamna raportor spunea că prioritatea este simplificarea. Sigur, foarte frumos, dar prioritatea noastră, cred eu, a tuturor, este să salvăm agricultura în țările noastre membre, pentru că aici, în aceasta rezidă independența noastră alimentară. Nu văd cum reforma PAC-ului va putea să fie explicată și apărată la fața locului. Haideți să nu mai numim PAC comună, ci mai degrabă pedeapsă agricolă comună. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim, domnul Carty. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e important să nu uităm că vorbim despre instrumente financiare și bugetul legat de PAC. După părerea mea, această propunere e una scandaloasă, această propunere a Comisiei. Ni se propune să avem o reducere cu 15% în bugetul PAC în contextul unei creșteri totale a bugetului european. Și asta și după se țin, ce se va ține cont de măsurile pentru Brexit. Eu nu cred că am avut o voce suficient de puternică, comisia noastră, până acum, astfel încât să spunem comisarului nostru și colegiului comisarilor că această propunere nu poate fi și nu va fi acceptată în agricultură în Europa, dacă e să ținem cont de toate celelalte provocări care ne așteaptă. Cât despre acest dosar pe care îl discutăm, eu cred că trebuie ca în primul rând să ne asigurăm și să spunem foarte clar că orice fonduri pentru rezerva în situații de criză trebuie să vină din afara bugetului PAC. Din nou, nu e echitabil ca agricultura să fie acel domeniu în care din propriul său buget să se facă față unor situații de criză sau urgente. Așa că eu sprijin amendamentele care merg în acest sens și care spun că această rezervă trebuie să se afle în afara liniei bugetului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 aceste propuneri care au fost discutate astăzi aici, multe dintre ele sunt unele raționale, însă e nevoie de o reechilibrare. O reechilibrare între fermieri și departamentele naționale și Comisia Europeană. Trebuie să ne asigurăm în DG Agri că comunitățile de agricultori, to- toți aceștia sunt parteneri, astfel încât, într-adevăr, să putem profita de potențialul PAC. De foarte multe ori, Comisia, departamentele sunt văzuți ca fiind fiind inamicii. Și atunci le este foarte greu să producă cele mai bune alimente din lume pentru consumatorii noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt de acord, dar cred că comisia nu e un inamic. Domnul Bogovici. Vă mulțumesc foarte mult. Intervin în funcția mea de raportor pentru aviz de la Regi. La sesiunea noastră din luna ianuarie, pe timpul sesiunii plenare, Comisia Regii a adoptat acest aviz, așa că putem continua munca aici. Recomandările importante din avizul nostru sunt următoarele. În primul rând, Pentru noi, un element principal e acesta. Foarte puține lucruri ar trebui să fie tratate prin intermediul actelor delegate. Nu ne dorim să i permitem comisiei să creeze un pac cu acte delegate. Textul de bază este cel care trebuie să definească principalele reguli. Cât despre raportare, suntem sceptici în ceea ce privește raportarea anuală. Am adoptat un amendament prin care am modificat termenul din februarie la 15 aprilie. Pare imposibil pentru statele membre să poată să trimită acest raport de performanță până la 15 februarie pentru anul care tocmai s-a încheiat tot ceva important legat de raportare, raportare individuală. Noi aici ne dorim să menținem sistemul actual, care e destul de simplu pentru participanți, în termen de venit. Și nu cred că trebuie să intrăm într-un asemenea detaliu cum se face cu proiectele de multe milioane din politica regională sau pentru fondurile de coeziune. Cred că raportul existent ar trebui să fie menținut la nivelul de astăzi, un nivel suficient de transparent. Apoi, cazurile de forță majoră. Noi considerăm că și dezastrele naturale ar trebui să includă și decesul celui care se ocupă de exploatare agricolă. Știm că să fii fermier e periculos, există accidente și decesul unui cap de familie ar putea să fie un dezastru mai mare decât un dezastru natural. Apoi, digitalizarea și serviciile și aici cade accentul în avizul nostru. Raportul nostru mai sugerează și faptul că plățile limitate la 50% ar trebui să se desfășoare doar sub primul pilon, pentru că ciclurile de licitații sunt foarte diferite în domeniu. Pentru a încheia, Comisia Regii și-a adoptat avizul și a făcut-o la sesiunea plenară din luna ianuarie. Iar acum continuăm cu munca. Mulțumim, domnul De Castro. Eu concordo. Eu sunt de acord cu Ulrike Müller că cea mai importantă preocupare este propunerea de a trece de la sistemul de conformitate, deci respectarea regulilor de eligibilitate, la un sistem care se bazează exclusiv pe rezultate, așa numitul output-based, care există, de fapt, deja pentru al doilea pilon. Lăsând deoparte îngrijorările pe termen lung, care ar aduce cu sine un risc destul de mare de cofinanțare a întregii PAC, eu mă întreb care și pentru cine este de fapt această adevărată simplificare a modelului? Pentru că cu siguranță nu e o simplificare pentru agricultori care vor fi confruntați cu distorsiuni ale concurenței de pe piață imediat. De fapt, dacă avem reguli comune pentru toată lumea cu sistemul actual de conformitate, aceasta garanta măcar o egalitate de tratam- tratament. Însă noul sistem impune un control anual al performanței plurianuale din partea unor entități terțe care să fie certificatoare. Deci, repet, acest alt punct, uh, entități uh, terțe. Deci nu este comisia cea care va controla. Aceasta are consecințe destul de ușor de imaginat. O simplificare la nivel european, sigur, va exista, dar nu neapărat o simplificare care să fie benefică pentru agricultori, pentru că aceștia vor trebui să facă corecturi financiare. Poți europea. Ačiū, gerbiamas Domnul Rope. Aš įsakyti, iš tikrųjų. Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva idei. În primul rând, cred că trebuie să spunem foarte clar uh, că bugetul nu ar trebui să fie mai scăzut față de perioada 2014-2020. Am discutat despre acest aspect, am votat pentru el și ar trebui să înțelegem că Brexitul nu ar trebui să se întâmple pe uh, spezele politice agricole comune. Trebuie să ne amintim că șefii de stat și șefii de guvern nu au avut suficient curaj pentru a discuta noul CFM în decembrie. Au amânat totul pentru noua comisie și pentru noul parlament. De aceea, suntem liberi să spunem care ne sunt obiectivele, țelurile și care vor fi consecințele dacă unele lucruri nu vor fi schimbate. Trebuie să o spunem foarte clar și să o spunem în mod deschis Comisiei. Și acum câteva cuvinte despre agricultura ecologică și finanțarea acesteia. Acest domeniu este unul interesant. În perioada actuală se finanțează sub pilonul 2. Se pare că există activ, o activitate de voluntariat pentru asemenea activități, însă finanțarea e foarte strict reglementată. Acest tip de agricultură e mult mai costisitor. Și se pare că totul se desfășoară acum pe cheltuiala altor fermieri. Fermierii tradiționali sunt acum puși față în față cu fermierii ecologici. Poate că ar trebui să ne gândim la o finanțare a tuturor produselor ecologice produse de fermieri europeni. Astfel am putea să arătăm că într-adevăr ne dorim mai multe astfel de produse. Acum, cei care vor să se implice în agricultura ecologică, acestora li se spune nu avem suficienți bani, așteptați un an, așteptați doi ani, când vom avea suficienți bani veți putea să faceți acest tip de agricultură ecologică. Când noile regulamente vor intra în vigoare, va trebui să rezolvăm problema legată de regulile de punere în aplicare și finanțarea pentru acestea și tipul de finanțare. Domnul Iar, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Dez, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei raportor. Aș dori să mă refer la un punct în ceea ce privește rezerva de criză. Despre acesta s-a discutat. Eu mă gândesc la sistemul de control. Faptul că se trece acum de la conformitate la performanță nu cred că e bun, pentru că astfel vor exista critici crescute față de PAC. De exemplu, ce ne spuneau colegii irlandezi astăzi deja. Ne-am luat obligații în ceea ce privește o fermă de flori. În primul an, 100% flori s-au aflat pe teren, după aceea au fost mai puține. După aceea, în al patrulea an, s-a, s-a transformat terenul spre o altă utilizare. Și au crescut acolo scaieți. Și atunci ce s-a întâmplat? mi am mi-am uh, asumat angajamentele sau nu? pentru că apărea întâi acest teren cultivat cu flori, însă natura și-a dorit altceva. Așa că trebuie să, să stabilim foarte bine obiectivele. Eu cred că trebuie să rămânem la un sistem care se bazează pe reguli. Orice altceva ne-ar, duce în, ne-ar induce în eroare. Nu pot fi controlate atât de bine aceste obiective și de aceea eu propun să se rămână la un sistem bazat pe reguli și nici comisia nu a fost foarte clară ce se întâmplă, sunt uh, sau nu îndeplinite obiectivele. Așa că haideți să rămânem la acel sistem, sistemul cu reguli, orice altceva ar face, nu ar face decât să dăuneze fermierilor și nivelului european al pacului. Domnul Buda. <clears throat> Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Felicit și eu raportorii Uh, implicați în acest dosar. Câteva chestiuni legate de mm, partea de simplificare. Evident că ne dorim cu toții ca această simplificare să fie uh, una reală și aș insista pe nevoia însă ca de la nivelul Comisiei să se stabilească suficient de clar uh, regulamentele și uh, uh, condițiile, astfel încât statele membre să nu aibă posibilitatea să adauge noi condiționalități peste regulamentele venite de, de la nivel european. Acum, legat de ceea ce înseamnă uh, chestiunea vis-a-vis de performanță, controlul al performanței. Stimați colegi, putem să-i spunem cum vrem, controlul al performanței sau orice altă uh, denumire să-i dăm, dar vreau să găsim acele mecanisme necesare și suficiente care să, să ne ducă la, la concluzia că, într-adevăr, pe acele terenuri agricole care sunt beneficiare de subvenții din partea Comisiei Europene se practică agricultura. Vreau să vă atrag atenția că sunt în unele state din restul Europei, inclusiv în România, dar foarte mulți speculatori în ceea ce înseamnă cumpărarea de, de terenuri care sunt la niște prețuri modice, vin și spun că fac un anumit tip de agricultură pe care, de fapt, nu-l fac suficient de, de mine și atunci ei beneficiază doar de subvenții subvenții fără, repet, să livreze ceva um, mă rog, uh, către uh, consumatori uh, vis-a-vis de, de subvențiile pe care le, încasează. De aceea eu cred că trebuie să găsim niște mecanisme prin care, într-adevăr, să ne asigurăm că se produce ceva pe acele terenuri care, într-adevăr, beneficiază de subvenții agricole. Sigur că uh, mecanismele prin care facem acest lucru pot să fie uh, diferite. Uh, domnul Des, dacă ți-ai asumat că vei cultiva flori timp de 5 ani de zile sau o altă cultură, atunci tu știai la ce, te, la ce, uh, la ce ți asumi și atunci n-ai decât să urmărești această chestiune timp de 5 ani de zile. Pentru că altfel nu știu cum putem să controlăm, putem să-i spunem cum vrem, performanță, neperformanță, dar niște obligații asumate, ele trebuie să fie um, respectate, pentru că altfel, repet, vom fi în situația în care banii europeni vor ajunge la cei care nu fac agricultură și, de fapt, cumpără terenul doar pentru a beneficia de subvențiile uh, europene. Și cu ultima chestiune uh, legată de ceea ce înseamnă fermierii care cad în, uh, um, la eșantionul de control. Aș vrea ca acești fermieri să poată beneficia totuși de niște resurse financiare, pentru că dacă le dăm bani doar la finalul perioadei de control, uh, nu mai pot să facă agricultură, uh, mă rog, performantă. Mulțumesc. O să iar. Domnul Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc doamnei raportor. Mi-am notat și eu patru sau cinci puncte. Cum spunea pe bună dreptate doamna raportor, trebuie să avem grijă la coerență între aceste rapoarte. Apoi, ce mai e important pentru mine? Faptul că trebuie să fie scăzută povara administrativă. E important ca cei care beneficiază să fie fermierii. Să nu uităm de fermieri în întreaga poveste. și apoi un control al controlului, diferența între greșeli, corupție, toate acestea ar putea să apară în raport. În al treilea rând, Programele de mediu, am discutat foarte mult despre ele la Greening. Asemenea, programe funcționează doar dacă au desfășurare pe mai mulți ani și e greu să fie controlate acestea în fiecare an. Ar însemna o povară crescută în ceea ce privește controlul. 4. Apoi, conformitate sau performanță. Trebuie să spun că sună bine ceva bazat pe performanță, însă probabil că în practică vor exista mai multe probleme decât soluții. Aș da și un exemplu, dat și colegii mei exemple, de ce eu aș fi împotriva unui sistem bazat pe performanță. Am, am avut deja experiență în acest sens. Există anumite terenuri în care se se pun niște plante importante, s-ar putea să se facă așa, dar s-ar putea să ne dăm seama că acele plante nu au crescut. Și până până la urmă nu e ceea ce s-a dorit acolo și ceea ce duce la probleme. Așa că eu cred că ar trebui să rămână acest sistem la vârful piramidei în ceea ce privește performanța și apoi să discutăm mai târziu, să vedem ce se poate modifica sau nu. Pentru că avem asemenea experiențe deja, ar trebui să fim atenți și să fie cât mai puține acte delegate aici. Am văzut în munca noastră de zi cu zi ce se întâmplă cu comisia și actele delegate și că câteodată, câteodată lucrurile stau așa și o rog pe doamna raportor să facă astfel încât să fie cât mai puține acte delegate. Domnul Heusling. Da, doamna Müller a spus o propoziție la început care ar trebui clarificată. Nu poate să funcționeze. Ce nu poate să funcționeze? Actul uh, comisiei sau întregul sistem? Eu cred că intrăm mult prea mult în detalii. Toată lumea are întrebări. Până acum, la aceste întrebări nu ne răspuns clar în textul comisiei. Există anumite idei cum ar trebui să funcționeze totul pe viitor, însă există foarte puține lucruri concrete cu privire la acest nou sistem. Și tocmai aceasta este problema noastră. Și în următoarele luni trebuie să vedem exact ce și-ar fi dorit să facă comisia. Acesta este principiul despre care discutăm. Așa că noi, Parlamentul, suntem confruntați acum cu o presiune a timpului, trebuie să venim cu rezultate, nu se poate să se întâmple așa. În primul rând, sunt importante chestiunile principiale. Schimbarea sistemului, ne dorim sau nu ne dorim? Și dacă ne-o dorim, da, pot să existe diferite motive de care să se țină cont, însă apoi trebuie să știm și ce fel de rezultate ne dorim. Și mie îmi lipsește un răspuns aici. Care ar trebui să fie rezultatul? Care sunt obiectivele cheie? Acestea trebuie încă să fie definite și ni se spune să definească statele membre ce înseamnă pentru ele un rezultat bun. Pot să-mi închipui că în Europa astfel de rezultate ar fi foarte diferite și apoi totul mai trebuie să fie și controlat și integrat într-un sistem. Nu poate să funcționeze așa. Această renaționalizare a pacului e o greșeală enormă și dacă continuăm să lucrăm în acest mod, atunci influența noastră pe care o avem noi, Parlamentul, o putem îngropa la sfârșit. Și e un lucru pe care trebuie să-l spunem foarte clar. Lucrurile nu pot să funcționeze așa. Birocrația. Toată lumea își dorește eliminarea birocrației. Nu am văzut nicăieri niciodată să zică cineva că își dorește să fie crescut nivelul de birocrație. Există temeri din partea statelor membre că acest sistem, în loc să fie simplificat, va fi și mai complicat. Așa că haideți să ne punem acele întrebări principiale, să nu mergem cu articol, articol cu articol prin text, cum se face la celălalt raport, ci să adresăm aceste întrebări de principiu. Mie nu mi-este foarte clar cum ar trebui să funcționeze acest sistem și dacă poate să funcționeze. Mulțumesc foarte mult! Am reușit să încheiem lista vorbitorilor și acum Aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să ascult cu mare atenție ce a spus toată lumea aici. Ce aș dori să menționez după ce am ascultat criticile adresate? Ce și-a dorit de fapt Comisia cu acest nou regulament orizontal și cu acest nou model de livrare? Ne doream să răspundem la criticile pe care le-am auzit și în această comisie parlamentară cu privire la povara administrativă din sistemul existent, cu conformitatea, cu de, de regulile foarte detaliate și ne doream să fie crescut nivelul de performanță. Aceasta a fost baza. De aici am pornit pentru a elabora această nouă propunere. Cum spunea o serie dintre dumneavoastră, am trecut de la această conformitate la nivel de beneficiar individual. Aceasta a fost înlocuită cu performanțe la nivel de stat membru. O serie dintre dumneavoastră ați spus, dar nu ne dorim să fie performanță la nivel de fermier. Comisia spune foarte clar în propunerea sa că nu asta ne dorim nici noi. Ceea ce spunem spunem că există acele reguli de eligibilitate detaliate pentru fiecare beneficiar, însă nu ne dorim într-adevăr această verificare pe performanță. Ne dorim ca beneficiarii să urmeze regulile, dar nu înseamnă neapărat că trebuie să aibă rezultate pe performanță. Am zis că ne vom axa pe performanță, însă nu la nivel individual, pe beneficiar. Cred că domnul Flanagan a făcut o asemenea referire. Nu e întotdeauna întotdeauna în felul următor, ceea ce face beneficiarul poate fi cuantificat ca rezultat, ci ce se întâmplă la nivel de stat membru, la nivel agregat. Aici ne dorim performanțe la nivel de state membre. Cum spunea o serie dintre dumneavoastră, avem fermieri care respectă regulile, însă regulile nu au niciun sens. Ce spunem noi? Noi spunem că obiectivele europene au un sens. Ne dorim să existe rezultate la nivel de obiective europene, le cerem statelor membre să funcționeze acționeze la acest nivel și să-și seteze obiective pentru această performanță și apoi statele membre să spună despre ce, de ce fel de reguli detaliate avem nevoie pe beneficiari individuali, un minim, astfel încât să existe rezultate pe performanță. Asta decât să avem reguli care să se aplice tuturor, aceleași reguli pentru toată lumea. Un exemplu pe care l-aș menționa are de a face cu zonele ecologice. Aici am vrea să spunem că și gardurile verzi ar putea înscrie, înscrie aici. Când am spus așa, spuneau statele membre, bine, dar poate să existe o gaură în gard. Cât de mare poate să fie aceasta? E un loc, poate fi un loc de trecere prin gard sau poate fi o intrare pentru autovehicule. Cât de mare poate fi? Așa că am început să avem reguli uh, și linii directoare la nivel european. Eu am uh, călătorit în multe state membre, m-am uitat la aceste garduri verzi și ceea ce vă spun nu vă va surprinde, aceste garduri arată foarte diferit. Cum arată în Irlanda, cum arată ele în Polonia, în peisajul agricol. Sunt foarte diferite. Ce spunem prin această propunere? Spunem că am dori în continuare să existe acest accent ecologic pe lucruri cum sunt gardurile și să oferim subvenții și pentru mentenația unor asemenea garduri, însă statele membre știu ce e un gard și cum arată. Nu e ceva ce să, ce să putem noi reglementa la nivel european. Dacă ne dorim gardurile pentru biodiversitate și pentru păsări, atunci noi credem că ceea ce trebuie să facem facem este să lăsăm statele membre să definească ce înseamnă un gard în statul membru respectiv. Și apoi urmează performanța europeană, de exemplu în ceea ce privește păsările, biodiversitatea. Așa a fost gândit întregul sistem. Cred că e important că dacă ne dorim să ne întoarcem la reguli detaliate la nivel UE pentru beneficiari, atunci nivelul de performanță ar fi un al doilea nivel, am avea un sistem pe două niveluri cu mult mai multă povară administrativă față de ce avem astăzi. Înțeleg că doamna Müller a discutat și despre această perioadă de tranziție și așa mai departe. Nu am spus că trecem în mod direct de la conformitate la 100% performanță la un asemenea sistem. Am spus nu. Știm că există sisteme de control bune existente în statele membre, care funcționează în statele membre. Și pentru a nu crea și mai multă povară, le-am spus statelor membre să continue cu ceea ce funcționează bine pentru agențiile de plăți care există, sistemele, sistemul de identificare a parcelelor în statele membre, toate acestea se găsesc în continuare în propunerea Comisiei. Ceea ce funcționează bine acum și ce nu va fi o povară administrativă în statele membre va exista și pe viitor. Cât despre beneficiari, simplificarea pentru ei. Din nou, cum vă spuneam, Intenția și ce se prevede e să nu existe reguli la nivel de beneficiar care să nu aibă sens pentru respectivii beneficiari individuali. Stat, acordăm această flexibilitate statelor membre astfel încât ele vor putea să stabilească regulile pentru beneficiari în statul membru sau într-o regiune unde e nevoie de asemenea reguli și să nu fie aceleași reguli pentru toată lumea. Iată ce înseamnă acest nou model despre care discutăm. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că nu va funcționa, alții vorbeau și despre data de 15 februarie. 15 februarie se apropie. Ce fac statele membre acum? nu doar își prezintă conturile la 15 februarie, ci acestea ne dau și declarații de gestionare foarte detaliate în ceea ce privește cheltuielile, legalitatea acestora până la nivel de beneficiar individual. Ne trimit informații cu toate plățile pe care le-au făcut pentru fiecare beneficiar individual. Statele membre deja fac acest lucru la 15 februarie până la nivel de beneficiar individual și ce cerem pe viitor pentru 15 februarie la nivel de stat membru, la nivel agregat, să ni se transmită informații legate de rezultate, să există o asemenea raportare și apoi organismele de certificare vor verifica aceste cifre. Aceste organisme de certificare sunt cele care verifică cheltuielile făcute până la nivelul beneficiarului individual. Așa că e un raport diferit cel pe care trebuie să-l livreze, dar în continuare are de-a face cu eligibilitatea cheltuielilor, lucru pe care îl fac deja și astăzi. De aceea e puțin dificil pentru noi să Înțelegem de ce spuneți că ar fi o povară și mai mare pe viitor față de ceea ce fac deja astăzi, pentru că deja au astfel de rapoarte detaliate. De aceea m-am gândit că e important să menționez și acest fapt nu începem să spunem că organismele de certificare vor certifica performanța în statele membre, ci vor certifica aceste cifre pe care le raportează statele membre cu privire la performanțe. De exemplu, numărul de hectare pentru care s-a plătit, uh, s-au făcut plăți directe sau numărul de proiecte care au fost realizate pentru modernizare, renoire. Sunt cifre pe care le primim astăzi, dar nu sunt certificate. În viitor vor fi certificate de organismele de certificare. Însă acestea nu vor mai merge ele să măsoare terenurile, ceea ce fac astăzi pentru a putea să verifice cheltuielile. Am spus că da, încercam să reducem povara administrativă prin a avea doar reguli care să ne aducă la îndeplinirea obiectivelor și în același timp să crească nivelul de performanță. E ceea ce își dorește acest model și ceea ce se propune prin acest regulament orizontal. Acestea fiind spuse, Bineînțeles, am citit cu mare interes toate amendamentele care au fost depuse pentru regulamentul orizontal. Există îngrijorări pertinente și apoi, dacă îmi permiteți să spun ceva ce a spus și comisarul, ceva la ce ne-am gândit și noi mult, toate aceste aspecte legate de îngrijorări, cu mare plăcere continuăm dialogul cu dumneavoastră să vedem cum vom putea ține cont de toate aceste îngrijorări în compromisul final. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult. Only need a half a minute. It's all right, not a half an hour. Jumătate de minut. Mulțumesc frumos. Ați menționat aceste garduri vii și mentenanța lor. Asta îmi aduce aminte de ce a menționat deputată McGuinness la un moment dat, cu privire la faptul că oamenii sunt plătiți pentru crearea acestor trăsături, dar dacă cineva le are deja, atunci cum se vor bucura de acestea? Ce să facă? Să le uh, smulgă și apoi să le planteze din nou ca să primească banii? Uh, Sper că mm, în sensul acesta ați menționat uh, mentenanța. Dacă aceste trăsături de peisaj există, oamenii primesc bani ca să le păstreze și dacă nu, cum uh, s-ar face uh, încurajarea lor? Pentru că altfel este un risc că o să fie smulse și după aceea replantate. Mulțumesc! Iedna minută Matpovici. Un minut pentru răspuns. ideea ar fi că, la nivel de Uniune Europeană, nu vom fixa reguli cu privire la cât de mare ar trebui să fie distanțele între uh, gardurile vii sau cât de late să fie acestea, statele membre să hotărească și, de asemenea, statele membre, dacă consideră că e nevoie să plătească oamenii ca să le um, păstreze, să le mențină pentru a avea biodiversitate și păsări, atunci statele membre trebuie să hotărească dacă um, uh, pot în felul acesta să contribuie la ținte și cum ar putea să contribuie la obiectivele europene. Asta ne-ar propune în planurile lor statele membre. Asta este propunerea noastră. Pani prezident Doamnă Maghines, eu nu voiam să intervin în această dezbatere, dar eu uneori sâmbăta stă în aceste uh, locuri dintre uh, garduri ca să uh, ducă oile dintr-o parte în alta, m-am simțit direct vizată. M-a interesat faptul că Uh, comisia n-a răspuns, dar ce n-a apărut? Raportul acesta de la statele membre pare să fie unul mai simplificat decât ce se cere în prezent, dar în, în propunere nu uh, se spune nimic uh, ce va cere statul membru de la fiecare agricultor. Și cred că la acest nivel rămân preocupări că birocrația are efecte multiple și poate că la dumneavoastră, uh, la comisie o să se reducă între dumneavoastră și statele membre, dar nu văd nicio garanție că o să fie garanție mai mică, o uh, birocrație mai mică între stat și agricultor. Poate puteți să comentați pe marginea acestui subiect. Bardzo proszę, pani director jeszcze. Mulțumesc, domnul director, aveți cuvântul. Sigur, trebuie să spunem și faptul că și statele membre au adus critici, au spus că regulile sunt prea mănunțite și că acestea nu erau logice pentru toți beneficiarii. Și, desigur, intenția Comisiei și înțelegerea noastră este că vom lucra în strânsă cooperare cu statele membre, care statele membre vor ști exact care sunt uh, normele detaliate de care nu mai au nevoie, cele care pot fi înlăturate, care nu au logică pentru statul membru respectiv sau pentru o anumită regiune dintr-un stat membru. Iar acest lucru se va discuta atunci când se discută aceste planuri strategice pentru PAC, dar cu siguranță o să revenim la această discuție la uh, următorul regulament pe care îl discutăm astăzi. Dar asta se va um, discuta atunci când se aprobă de către Comisie um, planul strategic privind PAC. Deci cealaltă garanție ar fi aceasta, că există această aprobare a planului și odată ce aceasta se întâmplă, intenția, desigur, este să și vedem simplificarea în planul respectiv. Acest lucru face parte din regulamentul privind planurile strategice, dar nu se regăsește și în acest regulament orizontal pe care îl discutăm în acest moment. Mulțumesc. Doamnă raportor, aveți acum cuvântul. Ai poseł să. Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Îmi cer scuze, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru aceste explicații, pentru toate ideile colegilor. Comisia a putut să observe aici în direct cât de controversate sunt aceste probleme, câte întrebări suplimentare sunt necesare. Cu abordarea pe care o vom avea noi, raportorii aici, întreaga echipă, ne vom gândi adică mai întâi unde vrem să ajungem și după aceea vom formula compromisurile, cred că vom avea totuși uh, o abordare corectă. Domnule președinte, m-ați întrebat de data seminarului ALDE pentru indicatori. Pe 6 februarie, în IAN 4Q2, are loc de la 15 până la 17.30, interpretarea engleză, franceză și germană la acest seminar. Veți primi o invitație pentru ca să puteți să o trimiteți la toți membrii. Vă mulțumesc foarte mult și o să rămânem în legătură pentru că trebuie să lucrăm în continuare la regulamentul orizontal și trebuie să facem progrese împreună. E greu să-i satisfaci pe toți, dar noi încercăm să introducem cât mai multe doleanțe aici. Mulțumesc! Discuția bardzo bogată. Mulțumesc foarte mult! A fost uh, o dezbatere foarte densă. Acum știm mai multe despre acest subiect. Este foarte important ca și Comisia să fie în acord cu noi cu privire la simplificarea care trebuie să fie rezultatul acestui regulament. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Herans Garcia a sosit, îi urăm bun venit și, fără să mai uh, prelungim discuția, îi dau cuvântul deja doamnei Herans Garcia. Încă mai așteptăm avize de la Comisia Envi. Va fi un aviz foarte important în temeiul articol, uh, articolului 54. Așteptăm și alte avize, dar înainte de acesta, doamna raportor are cuvântul. Sí, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, spunând că în săptămânile acestea am lucrat din greu, să vă spun sincer, și echipa mea, care îi mulțumesc cu această ocazie, ca să nu uit după aceea. Și de asemenea vreau să mulțumesc uh, secretariatului și, bineînțeles, uh, uh, echipei de la grupul nostru um, politic care colaborează foarte strâns cu biroul meu. Săptămâna aceasta am avut 13 reuniuni tehnice. Vă dați seama ce muncă este în spatele acestui document, ce ritm am avut, deci 13 reuniuni tehnice și 3 reuniuni de raportori din umbră am pregătit alte 15 reuniuni tehnice și alte 3 reuniuni ale raportorilor din umbră, pentru că atâta vreme când nu știm data votului, noi trebuie să lucrăm în această linie ca să avem toate oportunitățile deschise. Totul a rămas deschis atât la grupurile politice și verzii și socialiștii și um, cu GUE, am avut de la început mesajul că până când nu avem un rezultat final, totul rămâne deschis și că oricum o trebuie să negociem și până la urmă um, își rezervă votul în funcție de aceste negocieri totul este deschis, însă vreau să vă spun că facem progrese. Am făcut progrese chiar însemnate. De la începutul negocierii am uh, abordat un subiect care este primul pilon al PAC. Așa se, se discuta înainte, așa era cunoscut înainte. Avem uh, în primul rând obiectivele generale și apoi avem primul pilon al uh, PAC. La partea de obiective după negocierile deschise, uh, pot să spun că s-a umplut, uh, a căpătat carne scheletul pe care ni-l prezenta comisia înainte și acum apar mai multe elemente. Deocamdată pot să vă spun că este mult mai complet acest uh, schelet uh, cu contribuțiile grupurilor. Mai este încă un uh, subiect foarte important, rolul femeii în PAC. Am avut foarte multe amendamente în, această, în această linie pe care le-am luat în considerare, că despre indicatori trebuie să vă spun că Aici avem o dezbatere deschisă. În linii mari, uh, uh, popularii și um, liberalii și ECR um, sprijină linia pe care vrem noi să mergem, dar socialiștii ne spun că este nevoie să se introducă indicatori pentru impact aici noi um, uh, avem dificultăți. Mi se pare că este imposibil, dar uh, raportarea din umbră de la socialiști insistă la acest punct. Cât despre definiții, definițiile mari, să spunem, trebuie să vă spun că știți probabil că adevăratul uh, agricultor, veritabilul agricultor, aici este buba. Avem un capitol foarte greu care nu prea a avansat și propunerile pe care le-am făcut eu până la urmă trebuie să fie depuse din nou, pentru că nu uh, avansăm. Cât despre pășunile permanente, aici avem o problemă, pentru că este adevărat ce ne spunea colegul Desa de Adinaur, că agricultorii au prea multe presiuni uh, legate de acești 5 ani pentru aceste culturi și Avem așadar aici un obstacol destul de mare pe care trebuie să-l uh, depășim, trebuie să mai dezbatem, pentru că de pozițiile noastre ca grupuri politice sunt destul de fixe. Noi avem o, poziție foarte fixă, avem cât de cât sprijin de la alții, o să mai lucrăm. Cât despre tinerii agricultori, am făcut progrese destul de mari aici, nu sunt probleme chiar așa de mari, cât despre începători nou intrații pe piață, să spunem, s-ar putea să ajungem la un uh, acord. Deci cei care încep uh, o activitate um, agricolă, new entrance to agriculture, to farming. Cât despre obiectivele generale, socialiștii insistă pe convergența externă. Noi, în uh, cei de la grupul nostru politic, nu considerăm că acest lucru ar trebui să apară în planurile naționale, ar trebui să fie în afara planurilor externe, să fie o chestiune comună în toată PAC și apoi putem să trecem la punctul legat de condiționalități, articole 11, 12 și anexa 3. La articolele 11, 12 și anexa 3 avem unul dintre pilonii de bază ai conceptului de planuri strategice. Noi am insistat pe ideea, care cred că este destul de partajată și la uh, Comagri, la comisia noastră, că ar trebui să avem mai mult la partea comună, deci să consolidăm aspectele comune din PAC, um, la partea aceasta de condiționalități, apoi um, avem cât de cât un acord um, există niște discrepanțe cu privire la drepturile lucrătorilor și uh, drepturile sociale, dacă ar trebui să se încadreze la acest articol 11. Uh, pot să vă spun că din nou aici populari, ALDE și ECR uh, sunt um, de o parte, socialiștii în schimb insistă mult pe acest subiect cu sprijinul verzilor și al GUE referitor la anexa 3 avem... Nu, la articolul 12 trebuie să vă mai spun că am văzut că și Sofia Ribeiro aici, am văzut că și colegii cu uh, regiunile periferice, trebuie să vă spun că avem un acord, am făcut progrese bune, nu sunt mari probleme și când e vorba de echivalența între culturi, aici, da, într-adevăr a fost un pic mai multă tensiune, însă majoritatea grupurilor politice sprijină definiția aceasta. O să beau puțină apă. La anexa 3 avem uh, cât de cât un acord general, mai sunt câteva puncte care mai suscită dezbateri, cu precădere, un punct care mie mi se pare foarte important pentru opinia publică, și anume uh, ce se întâmplă cu um, uh, grajdurile pentru um, um, animale. Nu e atât partea de faptul că trebuie să se identifice um, um, a, este vorba de etichetele care sunt uh, puse la, la animale, mă scuzați. Uh, este vorba de uh, identificarea animalelor, pentru că aceasta este legată de eventuale dezavantaje pe care le-ar avea um, crescătorii. Noi, cei de la Popular, considerăm că e un fel de sancțiune, de, da, de pedeapsă pentru producători la, o, la un aspect unde n-au ce să facă mi se pare că e excesiv, da, sigur, trebuie să fie controlate animalele, dar să facem astfel încât să nu uh, aducem uh, vătămare agricultorilor, care nu pot să fie 24 la oră um, uh, să, să se asigure că fiecare animal este bine um, echipat, că are respectivul element de identificare cu el. Că și noi ne mai pierdem și cercei și inelele, așa că aici trebuie să mai discutăm un pic. Dar eh, să spunem că am făcut progrese destul de mari. Cât despre serviciul de asistență, avem um, un punct interesant au fost eurodeputați care au fost foarte preocupați de subiecte cum ar fi depresia, sinuciderea în rândul agricultorilor. Sunt aspecte la care trebuie să fim sensibili și noi ca Parlament și am ajuns uh, la un acord care credem că ar putea să fie mulțumitor, astfel încât să se țină cont uh, de acest serviciu de asistență, să fie mm, nu doar la ce avem în prezent, dar să se refere și la bunăstarea fizică și mentală a producătorilor și a familiilor lor care trăiesc în uh, lumea rurală. Încă un lucru foarte polemic um, care apare foarte uh, des uh, în presă este faimosul capping, plafonarea. Tot ce apare de, trece de 50.000 de euro va înregistra o scădere cu 25% a plăților și uh, acest lucru nu s-ar aplica dacă statul membru hotărăște să aloce 5% din um, alocările naționale către plățile distributive. Aici avem uh, o diviziune foarte mare între uh, raportorii din umbră, care a apărut și în reuniunile tehnice. Nu prea știm cum am putea să facem progrese. Uh, GUE, socialiștii, verzii se opun net și mai nou și uh, mai nou avem o altă linie a liberalilor PPE și ECR. O să vedem uh, dacă găsim cumva o majoritate de eurodeputați care să adopte aceeași linie. Apoi, dacă vorbim despre salarii, mereu să fie vorba de o activitate declarată, însă ce nu se acceptă este echivalentul unui munci nedeclarate, adică unitățile familiale care lucrează fără să fie declarate, să spunem. E un lucru pe care grupurile politice nu îl uh, acceptă. Și mai avem și partea de servicii pentru um, întreprinderile care Uh, prestarea servicii pentru exploatații agricole. Am mai retras o propunere de acord cu privire la cerințele minime pentru a primi plăți directe, pentru că n-am găsit niciun fel de acord între grupurile politice, nici la nivel tehnic, nici la raporturi din umbră. Deci această propunere din cele 40 și ceva de compromis pentru primul pilon am, a fost retrasă. Acum avem o discuție foarte deschisă cu privire la sprijinul pe hectar, articolul 18. Avem cât de cât un acord că uh, zonele depopulate, cu probleme de populare, zonele cu handicap natural, cu dezavantaje naturale, ar trebui să fie luate în considerare în mod special de către statele membre de asemenea, o regionalizare a ajutoarelor la nivel agronomic și socioeconomic, însă nu avem un acord, nu avem un sprijin larg uh, pentru o propunere care nouă ni se pare importantă pentru state ca Franța sau Spania, prin care se dă posibilitatea statului membru să limiteze uh, numărul de hectare pentru drepturile de plată. Am mai avut o dezbatere la ultimii, ultima reuniune cu raportorii din umbră, cu doamna Neuchel, și n-am ajuns la un uh, acord. În schimb, doamna Neuchel, ca raportor shadow de la socialiști, ne propunea ca aceste plăți să se bazeze pe contribuțiile la bunul public. Dar cum calculăm acest lucru? Uh, cum, de, despre ce bunuri publice vorbim? Există regiuni care aduc mai multe la uh, bunurile publice decât altele. Nu dăm acum exemple, dar uh, există um, și în Franța și în alte țări nu cred, situații în care nu considerăm că putem să măsurăm uh, contribuția la bunul public pe care o aduce o, o regiune. Ar trebui să ținem cont în mod egal de acestea, iar diferențiile ar trebui să se facă mai mult în funcție de metodele de muncă pe care le folosește agricultorul sau măsurile pe care le ia în favoarea mediului sau a bunului public, pe care le implementează fiecare producător, nu atât de mult regiunile. Referitor apoi la limitarea numărului de hectare, am uh, discutat despre o chestiune importantă Uh, limitarea numărului de hectare eligibile, pentru că, de exemplu, la mine, la mine în țară uh, de, de, depinde foarte mult. Dacă orice suprafață de cultură ar, um, ar fi eligibilă, atunci uh, ar mai ajunge foarte puțin la fiecare producător. Deci este o linie roșie de luat în considerare. Vedeți pe drepturile de plată, există câteva îndoieli cu privire la data pe care să o introducem. Uh, depinde și de când ar intra în vigoare această reformă și uh, deocamdată încă ne mai uh, consultăm cu serviciile juridice. Mai avem o dezbatere foarte mare legată de tinerii agricultori. Cu toții vrem să îi ajutăm, însă diferențele sunt destul de mari între grupuri. Vedem asta din amendamente și noi considerăm că tinerii agricultori ar trebui să fie uh, bine sprijiniți. Trebuie să introducem niște variante care să îmbunătățească sistemul actual. De asemenea, deschis a mai rămas dezbaterea și privind uh, uh, plățile pentru sustenabilitate și de asemenea a mai rămas deschisă și dezbaterea privind plățile pentru tinerii agricultori și după cum spuneam, mai avem uh, 15 reuniuni tehnice și încă 3 cu raportorii în umbră și sperăm că vom face progrese la toate aceste puncte. Acum aștept să aud și ce au de spus colegii mei. Bardzo dziękuję. Shadow raporterzy po 3 minute. Mulțumesc foarte mult. Acum raportorii din umbră, trei minute fiecare. Doamna Noichel, mai întâi. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Heranz Garcia. Natura acestei uh, discuții și, în general, a lucrurilor face să existe puncte de vedere diferite și de multe ori a trebuit să dau din cap când v-am ascultat, pentru că dumneavoastră prezentați lucrurile de parcă noi mergem pe drumul cel bun și cred că face parte din exercițiul de sinceritate pe care ni-l datorăm cu toții să recunoaștem că nu suntem deloc pe calea cea bună. Trebuie să spun că cu toții suntem dornici, suntem cu toții uh, foarte harnici. Venim toți pregătiți la acest, această reuniune și la toate. Nu stilul de muncă ne desparte, ci exact conținutul și țintele, de fapt, ne despart. Și nu suntem deloc pe cea mai bună cale. Să începem cu obligativitatea. Care sunt lucrurile care trebuie să fie reglementate obligatoriu la nivelul Uniunii Europene și care trebuie să rămână la statele membre? Aceiași oameni care vorbesc despre OPAC spun că e nevoie de un sistem mai degrabă orientat spre cel uh, vechi și în același timp doamna raportor sau alții ca ea spun că nu, nu trebuie să fie obligat obligatoriu, trebuie să fie totul variabil, totul trebuie să fie reglementat la nivelul național. Obligativitatea în foarte multe domenii este definită diferit de mulți colegi. De exemplu, în ceea ce privește capping-ul, nu suntem deloc pe drumul cel bun, nu avem un plan despre cum trebuie să facem în cazul unor lucrători. Unii sunt de părere că multe uh, venituri nete trebuie să vină de la Uniunea Europeană. Alții consideră chiar că trebuie să vină și de la Uniunea Europeană tot ceea ce nu este în cadrul propriei întreprinderi. Sigur, grupul S&D crede că se poate așa ceva, dar cu noi nu o să puteți să mergeți pe această cale. Nu suntem pe calea cea bună, ne prefacem că mai e puțin de mm, reglat și de gestionat și deja am rezolvat problema. Nu e adevărat, sunt foarte multe domenii la care n-am ajuns la niciun acord. Știți și de la reuniunile tehnice că nu avem niciun plan. În ceea ce privește obiectivele, vreau să vă mulțumesc. Ați făcut un pas spre mine, într-adevăr. Eu v-am exprimat uh, dorința mea de a introduce un al zecelea obiectiv și anume de responsabilitatea față de lumea aceasta. Nu am introdus-o ca al zecelea obiectiv, l-ați trecut la al nouălea obiectiv, adică ați vorbit și despre obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale ONU și vă mulțumesc oricum că ați introdus acest lucru. Să știți, doamnă Garcia, că eu știu că nu e o problemă personală între noi, știu că avem divergențe, dar totuși, haideți să spunem cum o spunem și noi în Bavaria, unul e în cer și unul pe pământ. Suntem foarte diferiți ca abordări. Dacă se creează două grupuri, unii, de exemplu, vor să aibă pășuni continue Uh, așa se spune, uh, așa, așa se dorește de către unii și alții spun nu, trebuie să existe o schimbare a culturilor. Iată că nu se potrivesc cele două variante. Nu se poate ca unii să dorească o alternanță și alții nu, alții nu. Se trece însă peste toate aceste diferențe. Se vorbește despre reuniunile tehnice și despre detalii, dar noi nu suntem de aceeași părere și poate nici în 10 ani nu vom fi. Și la fermierii tineri nu suntem de aceeași părere. De exemplu, când e vorba de uh, faptul că ei trebuie să fie legați de o anumită vârstă pentru a-i defini până la 40 de ani sau după 40 de ani, dar ce facem cu cei care ajung în meseria aceasta din altă meserie? Nici măcar aici nu avem aceeași părere, pentru că și ei sunt tineri, dar nu sunt tineri ca vârstă. Vreau să o spun cum am spus-o și alte dăți aici la comisie. Noi dorința o avem, dar suntem încă cu păreri foarte divergente și nu sunt convinsă că vom putea ajunge la un compromis de conținut care să poată să fie semnat de mai multe grupări. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că toată lumea, într-adevăr, muncește din greu aici. Avem totuși o șansă să găsim o cale comună. Eu zic că întotdeauna unde este dorință, există și o cale. Poate că putem să o contrazicem pe doamna Noihil, totuși. Acum are cuvântul domnul Nicholson. Vreau să vă spun, în primul rând, că vă urăm la mulți ani, pentru că este ziua dumneavoastră astăzi. La mulți ani, domnule Nicholson! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă dați seama că eu sunt la vârsta la care prefer să uit că e ziua mea decât să mă sărbătoriți. Oricum, cred că niciunul dintre noi nu putem evita trecerea timpului. În fine, lăsăm acesta deoparte. Vreau să încep să-i mulțumesc foarte mult doamnei raportor și echipei sale pentru că a avut o sarcină extrem de dificilă și nu a fost cu siguranță ușor să tratez 5.000 de amendamente. Trebuie recunoscut că este o sarcină foarte grea. Eu cred că dumneavoastră s-a descurcat foarte bine cu această situație. Ca Pacul este un proces, eu am fost implicat în acest proces încă de la început și am văzut cum a evoluat. E un proces, trebuie să-l vedem ca pe un proces, acest proiect Pacul și este un proces care se îmbunătățește. De fiecare dată când facem o reformă, înveți, învățăm din ceea ce am greșit înainte. Noi avem datoria tocmai să continuăm să defrișăm acest teren ca raportor, raportor din umbră și asta este ce încercăm să facem. Am încercat de multă vreme, e adevărat, am făcut pași mici și mulțumesc întotdeauna echipelor Însă avem și o datorie față de fermieri, față de industria agricolă și o datorie față de consumatori, pentru că dacă nu am avea agricultori, nu am avea mâncare, alimente pentru consumatori. Aceasta este marea provocare față de care nu putem să ne poziționăm la distanță. Foarte multă lume din multe comisii este de acord cu acest lucru. La reforma PAC trebuie să încercăm să corectăm erorile din trecut. Problema întotdeauna este bugetul. Una din dificultățile noastre este bugetul. Acum discutăm uh, reforma PAC fără să știm exact care va fi bugetul pentru ea, ceea ce din start este o problemă foarte mare. N-are niciun rost să revenim asupra acestei probleme, pentru că înainte să avem bugetul nu vom putea să finalizăm cu adevărat. Probabil că va fi vorba de următorul Parlament care va ști care e bugetul. În orice caz, până nu știm ce avem în buget, nu știm exact ce putem cheltui. Suntem cu toții conștienți de faptul că agricultura trebuie să evolueze, că este o mare parte din bugetul european, dar trebuie totuși să fie și o, um, o, un domeniu care să poată să fie reformat. Aici cred că avem o datorie față de fermieri. Uh, politicile PAC este, uh, țintesc ajutorarea fermierilor din Europa. Aceasta este o provocare foarte mare. Oricum o fi, va trebui să putem construi o politică care să țină cont și de nevoile de mediu ale Europei. Eu întotdeauna am argumentat că fermierii, agricultura însă nu sunt o parte din problema uh, de mediu, ci sunt o parte din soluția pentru mediul înconjurător. Ei fac tot felul de uh, Uh, chestiuni concrete și aș vrea să recunoaștem acest lucru. Însă, până nu recunoaștem acest lucru, nu vom reuși să găsim soluția. N-are niciun rol, rost să ne acuzăm unul pe altul și să ne um, arătăm cu degetul. Clar este că trebuie să producem alimente, clar e că ele trebuie să aibă un standard anume și asta este ceea ce am făcut întotdeauna în Europa și este puterea noastră. Domnul comisar Hogan a tot subliniat nevoia de simplificare. Am auzit argumente și s-a vorbit despre simplificare foarte mult în această comisie deja cu multe ocazii. Eu sper însă că prin această reformă și văd uh, anumite comentarii în reuniuni care nu se potrivesc cu ceea ce gândesc, dar eu cred că dacă reforma aceasta ar fi așa cum își doresc unii, ar crea mai multă birocrație, mai multă uh, sarcini administrative pentru fermierii de la fața locului și va deveni foarte greu pentru ei. Știu că nu prea mai am timp, uh, domnule președinte, îmi dau seama că și alții vor să ia cuvântul. Oricum, în final, eu zic că e important să recunoaștem obiectivele în toate grupurile politice, dar să recunoaștem și care este starea de spirit și să avem un rezultat bun. Reforma este în curs și nu se va termina în această legislatură, dar indiferent ce facem, trebuie să meargă mai departe la negocieri. Trebuie să avem o poziție puternică, deci trebuie să dăm acele puncte celui care va negocia, doamnei raportor, care sper să rămână și în Parlamentul următor și să continue acest dosar, pentru că chiar are expertiza necesară trebuie să poată să aibă o bază pe care să poată lucra, să poată să aibă o analiză coerentă și eu zic că dacă are acest lucru va fi foarte important pentru acordul final, pentru pachetul final pe care va trebui să-l negocieze. Pentru fermieri face acest lucru și noi la fel. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca să ne unim cumva și să obținem acest obiectiv. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Reformele întotdeauna au fost un fel de ajustare. De aceea ele sunt întotdeauna un corp în evoluție și când e vorba de buget, el n-ar trebui să fie mai scăzut de cel pe care l-a sugerat Comisia. Domnul Hoitema. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep acolo unde a încheiat domnul Nicholson. Sper ca doamna raportor să fie realeasă și să poată să continue activitatea la acest uh, dosar chiar după alegerile parlamentare. E extrem de dificil acest dosar, Am văzut, am văzut cât efort a făcut, cât de mult a făcut pentru ca să ajungem la un uh, acord în prima lectură la Parlament. Timpul însă merge împotriva noastră și e păcat că este așa. Eu văd că, deși există multe diferențe, de fapt, pe chestiunile principale nu suntem chiar atât de uh, diferiți, pentru că toată lumea își dorește un pact care să aducă rezultate pe greening, pe concurență, care să ajute la echitate. Toată lumea dorește un, cap, un pac simplu, nu mai este un pom de Crăciun cu tot felul de dorințe. Și avem și anumite flexibilități care să permită o adaptare la regiuni. Finlanda nu are aceleași condiții ca sudul Portugaliei, este evident. Iată de ce cred că și Comisia a înțeles acest lucru? Pentru că a propus, de fapt, pași în această direcție. Greening-ul pe care îl avem acum nu e neapărat un succes. Trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe rezultate, mult mai mult decât să ne uităm la diferențele noastre, la măsurile pe care le avem. Nu merge o măsură pentru toată lumea. Măsuri pe care toți fermierii să le aplice în toată Europa. Nu cred. Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe eforturile fermierilor, pe rezultatele pe care le obțin eu am senzația că toate grupurile politice, de fapt, pot accepta aceste puncte. De multe ori au alte forme de a accepta situația. Unele grupuri, de exemplu, vor să aibă o condiționalitate sporită, dar chiar și acolo văd că ei nu se concentrează neapărat pe măsuri, ci vor și o parte de flexibilitate și că se concentrează mult mai mult pe ținte, pe rezultatele obținute din această condiționalitate sporită. Altele, eu de exemplu, sunt pentru ecoscheme pentru ca să avem o orientare mai uh, țin, spre ținte, spre, spre obiective. Și alții vor să pună totul în al doilea pilon. Ca să fiu sincer, pentru mine nu e așa o mare diferență felul în care atingem aceste obiective. Eu simt că e momentul potrivit, avem o oportunitate să schimbăm lucrurile, să facem pacul mai simplă, mai suplă și mai eficientă și să oferim rezultate concrete la greening și la competitivitate. Eu chiar sper că în următoarele săptămâni și zile să putem găsi o arhitectură pe care să o putem susține cu toții. Mulțumesc, domnul Hoisling. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoarei, dar cred că am fost la un eveniment deosebit, diferit. N-am avut deloc senzația că se avansează bine. Parcă mă simt din alt film. La cei 4, cele 4800 de amendamente pe care mai avem, uh, le mai avem de prelucrat, nu știu cum o să avansăm, de fapt. Raportoarea a spus că noi suntem de părere, doamna raportor, de fapt, a spus că are o părere dumnea ei, nu știu dacă e părerea PP-ului, nu se știe, e un mister. Nu se poate spune neapărat dacă este părerea PP-ului, pentru că am votat raportul Dorfman, care mergea în direcția opusă. Și de aceea mă miră să văd că se spune că aceasta e părerea noastră și mai sunt și alte două grupuri care susțin această părere. Eu am senzația că în negocieri numai metoda se pune la îndoială. Totul se trimite la reuniunile tehnice. Am avut 12 reuniuni tehnice, da? 12 care durează câte o jumătate de zi fiecare și două reuniuni ale raportorilor din umbră care au durat câte două ore. Atunci, haideți să fie clar toate problemele politice trebuie să se rezolve în două ore și restul se rezolvă tehnic. Nu se poate, sunt multe probleme politice și vreau să repet ce am spus la început. Aceasta este și diferența față de ceea ce a spus doamna Müller. Noi lucrăm pe paragraf, dar nu ne gândim dacă sistemul e corect, cel pe care l-a propus uh, Comisia. Și dacă mă uit la raportul Dorfman, nu este ceea ce dorim noi, Parlamentul. Nu putem să luăm aliniat după aliniat și să spunem, a, înseamnă că ne-am pus de acord, pentru că suntem de acord pe aliniate. Când vom vota, să vedeți ce haos o să fie, pentru că, de fapt, nu se pupă una cu alta. Nu o să reușim. Sim, deja numai ecoschemele, dacă e să ne uităm la ele. Sigur, e foarte frumos, dar după aceea intervine întrebarea câți bani intră în ele, cât de obligatorii sunt, cât de obligatoriu trebuie statele membre să participe și hop apare problema cu banii, nu știm cum se va finanța această încercare, nu se poate vorbi de obligativitate în al doilea pilon sau fostul al doilea pilon pentru că nu știm câți bani avem pentru dezvoltarea rurală. Toate aceste întrebări care creează, după părerea mea, multe semne de întrebare, ele fac ca să nu putem să continuăm munca așa cum dorește doamna raportor. Domnule președinte, dumneavoastră a spus că dacă există o voință, există și o cale. Da, dar calea câteodată duce în prăpastie. Deci, după părerea mea, să poate să existe o cale și aceasta să ducă chiar în prăpastie. S-a spus înainte și să știți că am fost și eu, am participat și eu la fosta reformă a PAC. Numai definiția pășunilor, am vorbit mult despre ele, Acum vreți să vorbim doar o jumătate de oră. O să iasă haos la sfârșit. De aceea eu mă întreb, cum vreți uh, să schimbăm metoda de lucru. Astă seară trebuie să discutăm la reuniunea coordonatorilor cum doriți să continuăm aici, pentru că nu se poate ceva mai rău decât o propunere haotică, neprofundă uh, din partea Parlamentului European cu care să venim în negocieri și apoi Consiliul să ne spună, da, e un haos, avem o propunere pe care nu ne putem baza. Puterea Parlamentului este tocmai aceasta. Dacă noi nu acționăm cum trebuie, atunci nu o să avem baza pe care să putem începe negocierile cum trebuie. Mulțumesc! Cred că am ajuns la sfârșitul uh, legislaturii, totuși, acestui Parlament. Și eu nu pot să spun că n-am ajuns la multe rezultate în această legislatură, iar acum trebuie să vedem și roadele. Pentru că alegătorii noștri o să ne întrebe ce ați făcut. Ce ați făcut acolo în Parlament, în această legislatură? Și pacul a fost acolo de la început. Toată lumea a avut intențiile cele mai onorabile. Dar discutam și problema îmbunătățirii pacului deja de mai de mult și aici eu zic că noi ar trebui să fim critici. E foarte util să ai o abordare critică, dar nu putem să spunem că e vorba de haos. Domnule Flanagan, aveți cuvântul. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În legătură cu ce a spus doamna Garcia, mi se pare foarte greu de urmărit și eu totuși vorbesc uh, engleză în fiecare zi. Uh, mi-e foarte greu să înțeleg aceste articole în fine, poate nu este limba dumneai, dar ceea ce vreau să spun este că ideea că trebuie să ne grăbim acum, ca și cum noi nu știam că expiră timpul și că opinia publică așteaptă ceva de la noi. De ce n-am început cu șase luni mai devreme dacă știam că e atât de grav și de ce n-am discutat pe îndelete? După cum se zice, timpul totuși trebuie folosit la maxim și eficient. E foarte important acest dosar Obiectivul numărul unu pentru mine și pentru oamenii pe care îi reprezint este că, de fapt, înțelesesem și că e prin obiectivul numărul unu la, ca deputaților PPE de la cont, și anume să avem o convergență de 100% până în 2026. Eu înțeleg ce vor oamenii aceștia. Nu putem să-i plătim pe oameni pentru ceva pe care l-au făcut acum două decenii dacă noi vrem să ne ținem la, de convergența de 75% până în 2026, atunci nu putem să spunem că aducem ceea ce vor oamenii. Eu prefer să le spun adevărul și să votez în această direcție. Ar fi foarte bine să fim consecvenți. Vorbim despre sistemul de redistribuire a veniturilor, adică o redistribuire a banilor după ce facem capping-ul. Haideți să ascultăm ce zic uh, Alan Matthew, de, de exemplu, sau alți uh, experți în domeniul agriculturii. Nu este semnificativ ce rămâne de distribuit. Deci poate că ar trebui să ne gândim, um, să ne întrebăm, Doamne, ce se întâmplă aici, decât să tot cităm pe oameni cu numele de Crist. Cred că ar fi bine să ne uităm la cauzele principale ale euroscepticismului în rândul fermierilor. Am fost la o întâlnire în Irlanda și asistentul meu tehnic uh, era uimit de reacția publicului față de Uniunea Europeană pe acest subiect, care a venit de la faptul că foarte mulți care erau implicați în planuri de mediu înconjurător când vin la Uniunea Europeană să pună întrebări dacă s-a făcut bine sau nu pe acest domeniu, e ca și cum se duce copilul la mama și după aceea se duce, mama îl trimite la tata și tata îl trimite la mama și tot așa. Nu e acceptabil să ne comportăm așa. Cu acest sistem nu facem decât să continuăm mai departe cu planurile strategice și orice facem, până la urmă, nu aduce rezultate. Un sistem uh, pentru fermieri uh, individual este foarte important. Un, uh, acum avem uh, avem nevoie de un sistem de căi de atac. Eu cred că dacă continuăm așa, nu putem să nu ne gândim la căile de atac. Trebuie să ascultăm și ce spun ceilalți. Motivul principal pentru care s-a redus uh, susținerea acestor fermieri este pentru că mulți în Comisia Cont repetă că nu se poate continua așa, nu ajung banii la cine trebuie și noi le-am dat o uh, scuză să o facă. Trebuie să revenim să reîndresăm acest lucru. Am vorbit despre ideea performanței și orientării după rezultate cu mulți uh, fermieri. Toți sunt de părere că nu pot fi pedepsiți pentru că fac ceea ce au fost rugați să facă. În legătură cu fermierii tineri, am uh, cerut o recompensă pentru ca tinerii fermieri să poată să uh, folosească fondurile în momentul în care le convine mai mult uh, um, obiectivul acesta pentru fermierii tineri a fost deja menționat. Eu cred că experiența reformei a, uh, anterioare nu este bine să uh, formulăm noi, noi, noi intrați în această meserie. Nu este bine să formulăm așa. Schimbarea de la o situație în care este nevoie de competențe uh, către o situație în care competențele trebuie să fie deja deținute este greșit. Trebuie să le dăm oamenilor șansa să învețe la fața locului. Acesta este succesul obiectivelor de mediu. Avem un sistem care în Irlanda se cheamă ORBAPS, adică uh, un sistem de plată bazat pe rezultate. Și în Spania au același sistem, unde ai un scor despre cum ai performat și în funcție de scorul acela ești plătit uh, în funcție de el. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, acum două minute toți intervenienții pentru că am uh, folosit tot timpul pe care aveam la dispoziție pentru raportori din umbră. Doamna Aguilera, mai întâi, două minute. Bun, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră. N-a fost ușor, știam, și văd că, da, este complicat. Nu înțeleg că în continuare e foarte complicat. Nu e ușor, mai ales că nu e vorba doar de o reformă, încă o reformă, ci de o transformare destul de mare, așa că este multă muncă de făcut, se face, cred eu, dar e complicat. Eu aș dori să menționez câteva aspecte. Nu mi-a plăcut în dezbatere să de că s-a spus grupul ăsta spune asta, vrea asta, ce, celălalt grup politic are așa. Nu, grupul meu politic nu are o idee super bine conturată la multe aspecte. La unele aspecte, da, suntem de acord, la altele nu. Mi imaginez că se întâmplă la fel în toate grupurile prezente aici, inclusiv la populari, pentru că eu am auzit lucruri destul de diferite. Deci, ce vreau să spun este că avem niște linii uh, prioritare pe care ni le apără raportoarea noastră, dar sunt multe alte aspecte de luate în considerare. Deci nu îmi place așa de mult că se, se face așa o, o dezbatere de confruntare, unele grupuri împotriva celorlalte. Ce aș vrea să subliniez? Vă rog, dragi colegi, că credeți că în 5 săptămâni o să votăm uh, raportul acesta? Păi dacă vrem, putem să votăm. Să facem așa o, un gazpacio și după aceea să-l bem rece. Eu știu că se face tot ce se poate, Da, este un uh, raport foarte complicat. Uh, ce vreau să spun doamnei Heranz și raportorilor din umbră? Cu capping-ul, cu plafonarea. Pentru grupul meu politic este o linie roșie importantă. E, trebuie să fie capping obligatoriu. Știu că pentru noastră nu, dar pentru noi este extrem de important. Văd că deja se schimbă pragul, dar cineva poate să-mi justifice de ce justificăm faptul că există exploatații care uh, să primească 600 de mii de euro doar în ajutoare și să uh, genereze 23 de locuri de muncă pe an? Vă spun pentru că cunosc un caz de acest fel. Pentru mine nu e justificabil. Și să ai 600 de mii de euro. Pentru asta vreau o plafonare. Pentru că cred că ar trebui să existe o limită cu ajutoarele acestea pentru exploatații. 23 de um, locuri de muncă și 600 de mii de euro, păi Uh, nu mi se pare că e o proporție bună. Acesta e modelul pe care vrem să-l uh, promovăm? Nu, dar pe lângă model, eu nu cred că... Vă spun că există cazuri specifice în uh, pacul de acum la mine în regiune, dar și în altele. Și atunci îmi spune cineva de ce nu vrea capping ce vreți ca cei care primesc multe, mulți bani să primească în continuare? Dacă asta e explicația, păi nu știu să vă zic. Dar mie mi se pare că trebuie să fie o PAC mai echitabilă. Cât despre plățile asociate, conexe. Să vedem. Acum fiecare pune ce ce, ce vrea fiecare. Eu nu mai, nu mai pun parte de ulei, eu vreau cu porcul. Nu, este foarte complicat. Fiecare trebuie să să um, aibă o perspectivă teritorială, pentru că lucrurile diferă. Deci trebuie să facem o aplicare a plăților conexe care să fie rezonabilă, pentru că văd că, de exemplu, nu se introduce vinul, mierea și se scoate uleiul, nu știu, e cam ciudat. Apoi, plățile acestea conexe și închei, domnule președinte, îmi cer scuze. Plățile acestea trebuie să le asociem cu o altă condiționalitate suplimentară. Păi bun, să avem condiționalitate, dar mm, să nu penalizăm o exploatație pentru care plăți conexe. Sigur, noi încă mai examinăm aceste aspecte, o să facem ce putem și le mulțumesc tuturor uh, celor implicați, doamne raportori și raportori Nu mă sunt sigură că fac tot ce trebuie, nici eu nu m-aș descurca mai bine, știu că e foarte complicat, așa că vă urez mult succes și dacă puteți în 5 săptămâni o să și votăm. Pani, pani poseu, 5 minute, jak m-am utrzymać? 5 minute, doamnă. Cum pot să dau dovadă de strictețe față de ceilalți care intervin? Vă rog, două minute vă prezentați ideea și apoi treceți la întrebări. Vă rog să vă încadrați în timp. Domnule Erdős, vă mulțumesc, domnule președinte. Există o soluție la care mă gândesc și anume o reducere parțială a puterilor delegate ale Comisiei Europene sectorul cărnii de porc, de pasăre, sectorul oilor face acum parte din aceste reguli și mă bucur. Eu voi atinge trei puncte. În primul rând, consider că Parlamentul și Consiliul sunt cele care ar trebui să dezvolte indicatorii de performanță în ceea ce privește modificările. Valabil și pentru condiționalități. Parlamentul și Consiliul trebuie să ia decizii cu privire la măsuri în statele membre și derogări. Acestea sunt elemente foarte importante. Comisia Europeană nu poate să aibă puteri delegate pe asemenea domenii. Apoi, sprijin trans, tranzi, de tranziție la nivel național e important și trebuie să fie menținut. Există sectoare speciale pentru lapte, pentru capre, pentru oi și e nevoie de sprijin, astfel încât să fie salvate aceste sectoare. Mi-aș dori să apară asemenea elemente în text, vă rog. Și un al treilea lucru, sprijinul pentru tinerii fermieri. Raportorul inițial propusese 3%. Eu mi-aș dori să sprijin acest fapt. Nu avem o nouă generație de producători și de aceea trebuie să-i sprijinim. Ar trebui să fie unul din obiectivele noastre principale. 2% în plăți directe e insuficient. Cred că 3% ar trebui să fie procentul cerut. Acesta ar trebui să fie un minim și nu cele 2%. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să Mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră, spune doamna Katainen. Cu toții au avut de-a face cu un calendar foarte strâns. Voi fi atentă cât va dura intervenția mea. Aș dori să menționez câteva aspecte de care mi-aș dori să țină cont raportorii din umbră atunci când elaborează compromisul. Ecoschemele și condiționalitățile trebuie, fi tratate, trebuie să fie tratate ca un întreg. Niciuna dintre acestea nu, poate, nu trebuie să fie prea strictă, astfel încât să nu se ajungă la o povară suplimentară asupra producătorilor. Într-un asemenea caz, pacul nu și-ar mai atinge obiectivele. Dacă vom avea niște ecoscheme prea constrângătoare, atunci statele membre ar trebui să aibă suficient spațiu de manevră astfel încât să pună în aplicare măsurile și prin dezvoltarea rurală. Statele membre trebuie să poată să își adapteze măsurile ținând cont de propriile condiții. Cât despre măsurile legate de condiționalitate, acestea ar trebui să fie asemănătoare pentru toată lumea. Ca un exemplu, GICC2 are de-a face cu carnea de porc. Fermierii din țările nordice au cerințe mai constrângătoare față de alți producători și asta pentru că o mare parte din terenul nostru arabil e destinat creșterii porcilor. e destinat urbăriilor. Așa că e important să ținem cont și de asemenea aspecte și cerințele să nu fie mult prea constrângătoare. Mulțumim foarte mult, mulțumim că v-ați încadrat în timp. Domnul Cart iar cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu evaluarea conform cărea scenariul cel mai plauzibil e că viitorii membri vor fi cei care vor lua hotărârile pe aceste dosare. Vă spuneam înainte despre buget și cred că trebuie să repet de fiecare dată. Ceea ce propune Comisia e un scenariu în care bugetul PAC va fi scăzut cu 15% într-un context de creștere totală bugetară. Eu sper că propriul meu guvern nu va fi de acord cu un asemenea scenariu și sper că și alții vor face la fel și vor respinge o asemenea propunere insultătoare. Înainte de a avea un buget general, e foarte dificil să ne gândim la un scenariu în care am putea să încheiem dosarele care țin de PAC pentru fermierii noștri. Am un timp limitat la dispoziție și trebuie să fiu atent la priorități. De aceea sunt de acord cu cei care au spus că e nevoie de un echilibru potrivit în redistribuirea plăților. Nici măcar nu am putea să sugerăm că sistemul actual, sistemul care există, în care majoritatea familiilor de fermieri au mari probleme în a-și câștiga traiul, uh, ei bine, sunt unii care, sunt, care primesc mult mai mulți bani, sute de mii. E un lucru pe care nu-l putem justifica nici cum din punct de vedere moral. E un motiv pentru care e dificil să le dăm explicații consumatorilor în Europa. Trebuie să le explicăm de ce pacul e atât de important. Pacul trebuie să funcționeze dacă ne dorim să existe un viitor pentru comunitățile noastre rurale. De aceea avem nevoie de un sistem care să fie transparent și în care oamenii să aibă încredere. Avem nevoie de un sistem care să funcționeze pentru cei care produc alimentele pe care le consumă consumatorii, cele, alimentele de cea mai înaltă calitate din lume și de aceea e nevoie de o distribuire cu adevărat a plăților spre cei care produc toate acestea. Mulțumim, domnul Dos Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc pentru activitatea colegilor, pentru că a fost extrem de intens în legătură cu acest dosar. Eu zic că uh, trebuie totuși să îi mulțumim și Clarei, dar comisia Comisia Europeană ne vorbește despre nevoia unei mai mari subsidiarități și flexibilități pentru statele membre în intervențiile pe care le consideră mai adecvate față de solidaritate. Însă înseamnă că trebuie să înlăturăm o prescripție europeană printr-una națională, ceea ce nu schimbă de fapt mare lucru, pentru că unele lucruri sunt competențele regiunilor. Iar diversitatea agriculturii noastre este o realitate la nivel european, dar și în cadrul fiecarei țări este uh, ceva pe care trebuie să recunoaștem în cadrul PAC. Deci, concret, în cazul regiunilor ultraperiferice, uh, condițiile pentru dezvoltarea unei activități agricole nu seamănă cu nimic uh, în uh, restul continentului, pe continent. După cum se recunoaște la nivelul primului pilon, e foarte important și ca specificitățile acestor regiuni să fie recunoscute în cadrul dezvoltării rurale este esențială această condiție pentru care aceste regiuni să poată să se dezvolte uh, și să-și gestioneze planuri regionale care să fie adaptate caracteristicilor sale, care sunt unice. Mulțumesc, domnule președinte. Bardzo dziękuję. Pan poseł Ropea. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Vă mulțumesc, domnul Rope. Vă mulțumesc. Aș dori să o felicit pe doamna raportor a avut o sarcină și are o sarcină foarte dificilă. Și eu fac o parte din această muncă în Comisia Regii. Înțeleg foarte bine ce aveți de făcut. Bineînțeles, nu trebuie să ne grăbim să terminăm totul cât de repede posibil. Trebuie să ne luăm timpul necesar. E un document foarte important pentru viitorul nostru. Trebuie ca totul să fie foarte clar și aspectele să fie compatibile în acest document. Înțeleg că Consiliul nu se va ocupa până în toamnă de acest dosar. Tocmai de aceea avem suficient timp astfel încât să încercăm să ne apropiem pozițiile, astfel încât să ajungem la un rezultat pozitiv. Convergența externă e un element important. Pacul e o politică pentru întreaga Uniune Europeană, cu aceleași cerințe pentru toată lumea. Sprijinul însă diferă foarte mult. Nu e ușor pentru fermierii din diferitele state membre și regiuni să intre în competiție pe piața unică. E imposibil. De aceea cred că am ajuns în punctul în care trebuie să completăm toate acestea. Acum vorbim măcar de media prezentă, care să fie un minim pentru toate statele membre. Ar trebui să definim termenii, datele, regulile foarte clar. Când vom reuși să ajungem la convergență de plină, astfel încât toată lumea să poată intra în, con- în competiție într-un mod echitabil, nu doar fermierii, ci și statele membre? Pentru că avem acest tip de legături. Dacă nu, totul va rămâne pe cândva în viitor. Avem diferite opțiuni, diferite propuneri și sper că vom reuși să ajungem la un punct comun de plecare care să fie acceptabil pentru majoritatea dintre noi. Doamna Zoană. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit și eu raportorul și raportorii din umbră. Știu că este o muncă grea și știu că avem multe divergențe de opinii pe acest subiect, <clears throat> chiar și atunci când suntem unii în același grup politic aici, pentru că vreau să fim echilibrați și să ținem cont de specificitatea agriculturii fiecărei, fiecărei țări în parte. Și uh, o să încep cu subiectul cu care să spunem că nu sunt în... Uh, am o opinie ușor diferită fa față de opinia grupului din care fac eu parte, mă refer la plafonare. Uh, e bine datorită specificității agriculturii din anumite țări și vorbesc aici și de țara mea de românia uh, noi uh, nu am fi în acord cu plafonarea obligatorie ci, uh, ci din contră nu ne dorim plafonare sau dacă până la urmă se ajunge la un nivel de plafonare la o anumită sumă cred că ar fi bine să mergem pe plafonare voluntară pe plăți redistributive sunt foarte de acord că uh, fermele mici și mijlocii trebuie sprijinite dar haideți să ne uităm real dacă vorbim despre plafonare <clears throat> cel puțin la plafonul despre care se vorbește astăzi lovim și în fermele mijlocii tot ce înseamnă peste cinci sute de hectare este afectat. Ori agricultura, până la urmă, de consum pentru beneficiari intern, dar și pentru export, se bazează pe acești producători mijlocii și, și pe producătorii mari. Adică este adevărat, ne dorim foarte mult să sprijinim și să uh, găsim mijloace uh, prin care să sprijinim mult agricultorii mici, însă și agricultorii mijlocii și cei mari trebuie sprijiniți și nu cred că o astfel de măsură este cea mai fericită. Um, în ceea ce privește fermierii tineri, și aici închei uh, ce am de spus, și eu sunt de acord cu uh, 3% din plățile uh, directe, pentru că, într-adevăr, fermierii tineri trebuie foarte, mulți, trebuie foarte mulți încurajați și avem mare nevoie de ei în zona rurală, pentru că altfel ne confruntăm cu renumitul fenomen al depopulării zonelor rurale și nu mai are cine să muncească terenurile în viitor. Mulțumesc! Pani poseł Schreier. Mulțumim, doamna Schleier. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am depus 17 amendamente, 3 sunt însă foarte importante pentru țările de jos și fermierii de acolo. Multe dispoziții pentru plățile directe în PAC. Trebuie să vedem cum se încadrează totul în sistemele ecologice și albastre. Lucrurile trebuie să fie simple pentru fermierii noștri. Eu cred că birocrația crește în această propunere. Dacă nu am mai avea asemenea dispoziții, noi am putea să fim de acord cu cele 30 de procente. Însă dacă există în continuare interziceri în Natura 2000 pentru pășuni și vorbim aici despre noi sisteme, atunci lucrurile stau altfel. Comisia Europeană ascultă ce discutăm noi în comisia noastră, ascultă dezbaterile noastre sau pur și simplu își urmează propriul drum. Cu toții am depus amendamente. De fapt, noi stăm în calea viitorului multor fermieri și nu ajutăm nici cu protejarea mediului. Amendamentul 51. Amendamentul meu. Aici ne dorim să nu mai existe această interzicere. Avem nevoie de o abordare diferită. Noi, europarlamentarii, ne-am dorit să dăm un mesaj clar Comisiei și anume că vrem să sprijinim tinerii fermieri. Avem nevoie de cel puțin 33% extra din al doilea pilon pentru tinerii fermieri și mă gândesc aici la sprijin pentru Tom von Candelar. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Dorf, Dorfman. Aud această dezbatere pe care o ducem în felul următor astăzi. De parcă am greșit aici, însă astăzi, însă nu e adevărat. Ne dorim o PAC care să funcționeze și atunci e important să vedem unde putem să venim cu îmbunătățiri sau unde au existat schimbări pe parcursul anilor care nu mai pot fi acceptate acum. și cred că nu ar trebui să ne lăsăm influențați de cei care profită de sistem acum și unii profită chiar prea mult. Eu cred că nu ar trebui să uităm scopul principal. Scopul principal pentru mine e ca în Europa să avem, să menținem acest sistem al fermierilor, al familiilor care au ferme. E un element important și aici e nevoie de niște modificări, mai ales în primul pilon. În primul pilon, pe parcursul anilor, au existat evenimente care și modificări care nu mai pot fi sprijinite acum. Avem beneficiari care nu mai sunt fermieri, care primesc bani în mână, dar nu mai au de fapt nimic de a face cu agricultura, dar încasează sume în fiecare an plătim prin intermediul PAC și anumite investiții financiare și asta nu investiții financiare doar europene, ci și investiții care sunt din afara Uniunii Europene. Asta dacă ne uităm la ce se întâmplă în estul Europei cu acest tip de investiții, niște investiții care nu mai au nimic de a face cu Uniunea Europeană și nu cred că ține de PAC să uh, financeze așa ceva. Investiții a, a unor investitori din uh, Statele Unite sau din Rusia. Dar sunt lucruri pe care le facem astăzi. De aceea cred că aceste elemente trebuie să le analizăm. Și apoi, când conștientizăm aceste greșeli, apoi trebuie să spunem sunt lucruri care trebuie să fie modificate și atunci e nevoie de o plafonare, de o nouă distribuire în primul pilon, e nevoie de convergență și atunci trebuie să vedem ce vom face cu, cum vom aborda plățile care există astăzi. Eu cred că dacă reușim să ne gândim la toate aceste elemente, să le rezolvăm, atunci putem să ajungem la o soluție bună pentru PAC în următor, pentru următoarele decenii. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Ne spuneți că ar trebui să menținem acele elemente testate din PAC. Da, aceasta este direcția spre care mergem. Domnul Weitz. Vedem că există abordări diferite. Am câteva întrebări pentru doamna raportor. Ce înțelegeți dumneavoastră prin fermier veritabil? E un uh, cineva dintr-o zonă muntoasă care câștigă și din turism foarte mulți bani acum. Un asemenea om ar fi un fermier veritabil și sunt și alți membri din PP care văd lucrurile așa. Ce ce înseamnă o evitare a denaturării pieții, nu între Finlanda și Portugalia, ci în mijlocul Europei, între Ungaria, Slovenia, Republica Cehă, Austria, cum pot fi aici evitate denaturările pieței și cum vă puteți asigura că există măsări, măsuri asemănătoare în ase, în, ace, pentru același tip de regiuni. Și apoi, de ce vorbiți despre o plafonare? 150.000 de euro, am avut 100.000 de euro, acum avem 150.000 și ne faceți acum niște procente, 50% mai puțin și așa mai departe. Nu e o plafonare aceasta. Nu-i ascult, poate nu-i ascultați destul pe, pe, destul pe partenerii noștri, pentru că ceea ce ne propuneți dumneavoastră nu e o plafonare. Și atunci nu vom mai avea niciun fel de eficiență. 90% dintre fermieri nu au nevoie de 150.000 de euro, ci mult sub. Pe ei trebuie să-i sprijinim și aud de ajutor pentru 20 de hectare. Aici nu ne-ați spus foarte multe. Ce se întâmplă? Va fi lăsat acest aspect în afara raportului și să-i răspund și lui Jim Nicholson. Da, Jim, agricultura e o parte a soluției. Ferma mea e o parte a soluției, dar nu toții suntem parte a soluției. Unii suntem parte a problemei și trebuie să conștientizăm acest fapt. Știu că unii și ar dori să sărbătorim munca minunată pe care am făcut-o. M-am întâlnit cu doamna ministru Köstinger, o cunoașteți, a spus foarte clar că ea va lupta pentru menținerea bugetului pentru agricultură. Deci dacă rezultatul va fi unul prost, atunci și amintirea noastră va fi una proastă. Domnul Bogovici are cuvântul. General, no, želim bi... Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Doresc în primul rând să spun că sper că Parlamentul va lua o hotărâre în timpul acestui mandat. Știu că va fi greu, așa cum arată și discuțiile, dar trebuie să încercăm. Apoi, sunt de acord cu o scădere de 15%, că scăderea aceasta cu 15% pentru dezvoltare uh, durabilă este o greșeală și trebuie să o înlăturăm în cadrul negocierii. Sunt de acord cu partea de mai mare subsidiaritate și flexibilitate și mai mult uh, simplificare și mai puține controle la fermieri. Și sunt de acord și cu modelul de exploatație de familie, fermă de familie. Și conceptul acesta de afaceri de familie, consider că plafonarea trebuie să fie foarte strict definită și, de asemenea, trebuie să recunoaștem că fermele de familie sunt mult mai ecologice și ar trebui să le sprijinim nu doar cu cuvintele, ci și prin uh, normele pe care le um, redactăm. Cât despre fermieri, tineri. Problema este cea legată de cei care dau mai departe uh, uh, fermele. Multe ferme sunt totuși preluate, cineva le preia când are, nu știu, 55 de ani, ceea ce e o problemă destul de mare. De asemenea, m-am uh, ocupat și de problema digitalizării zonelor rurale. Uh, pentru construcția de infrastructură, infrastructură digitală și pentru construirea de capacități pentru agricultura de precizie, mobilitate în zonele rurale. Economia aceasta a partajării și, de asemenea, m-am plecat și asupra unor chestiuni legate de afaceri sociale, educație, infrastructură și acestea sunt importante dacă vrem ca zonele uh, rurale să supraviețuiască. Mulțumesc, domnul Danta! Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să salut uh, munca colegei noastre Esther Heranz, uh, și să mulțumesc pentru că a ascultat cu atenție și ea și echipa sa au muncit foarte mult de câteva luni încoace pentru a ajunge la situația de compromis în care ne aflăm. Agricultorii adesea ne reproșează că tot schimbăm regulile. La mai multe subiecte avem un omnibus uh, împotriva avizului comisiei uh, o serie de dispoziții Uh, de exemplu, partea activelor, de, uh, a femeilor activi, a pășunilor permanente, apoi uh, ajutoarele cuplate și tocmai când încep să intre aceste măsuri în vigoare, ne luptăm ca să le modificăm. Nu trebuie să cădem în capcanele pe care le avem în fața noastră. Să ne bazăm pe ce am compus de comun acord cu Consiliul Parlamentul, pentru că chiar e rodul muncii noastre să ne bazăm pe acest lucru astfel încât să ne descurcăm și în anii care vin. Cât despre de cuplate, pentru mine reprezintă o prioritate absolută pentru că într-o țară mare în care situația este foarte diversificată, trebuie să păstrăm aceste ajutoare în funcție de anumite producții care se confruntă cu probleme, mai ales ce care se ocupă de carne, de exemplu, în regiuni unde nu crește decât iarbă. De asemenea, aș dori să vorbesc despre plafonare. Cred că propunerea făcută de către Esther Heranz de a crește suma la 150.000 de euro în același timp punând uh, în aplicare o posibilitate de a se uh, prelua anumite sume pentru uh, finanța anumite hectare ale agriculturii, trebuie să fie luată în considerare cu atenție. În PAC precedentă am putut să o aplicăm și a adus roade, să înlăturăm primele hectare. Ă, această ă, abordare trebuie să fie privită cu atenție pentru că e o modalitate prin care putem să ă, susținem cu precădere micii agricultori. Și dacă tot vorbim de agricultori mici, în sectorul vitivinicol, Comisia a făcut niște propuneri de plafonare a ajutoarelor și cred că trebuie să fim foarte atenți să nu depășim aceste praguri pentru că perturbăm piața. Mulțumesc! Buda! Domnule președinte, apreciez și eu munca depusă de raportoare și de raportorii din uh, umbră. Vreau să mă refer la câteva chestiuni punctuale, și anume convergența. Degeaba tot vrem să, să spunem noi aici că vrem o agricultură uh, sau un pac uh, uh, eficient pentru toți fermierii dacă nu plecăm de la nevoia de a avea aceleași plăți între fermierii din est și din vest, pentru că este foarte greu să spui de condiții rezonabile când activezi pe aceeași piață, câtă vreme unii au subvenții de 200 de euro pe hectar, iar alții au subvenții de 500 de euro pe hectar. De aceea cred că pentru noi trebuie să fie un obiectiv serios această chestiune a convergenței. Doi, um, legat de noi fermieri. Uh, sau noi intrați. Este o categorie care ea este uh, oarecum uh, um, vine în, în prelungirea tinerilor fermieri, pentru că până la urmă vedem că tânărul fermier, el trebuie să continue mai departe, dar nu este suficient pentru a asigura prevenirea depopulării spațiului rural și atunci trebuie să avem în vedere această categorie de noi fermieri care fac pentru prima dată agricultură și trebuie să fie sprijiniți. Um, partea legată de plafonare Stimați colegi, haideți să vă puneți fiecare în următoarea situație pe care am avut-o și am discutat-o cu uh, fermierii din România. Sunt fermieri mari care au luat credite de la bancă, s-au împrumutat și au pus casa uh, terenul și așa mai departe, ca și ipoteca la bancă și în anvelopa pe care au depus-o la bancă au, au pus și aceste subvenții agricole. Păi vă întreb, dacă mâine le tăiem la oamenii aceștia subvențiile, ei rămân fără bunurile lor. Deci, practic, nu mai pot să-și mai continue activitatea avem un răspuns la o astfel de situație? Ce fac acești fermieri? Sigur, sunt perfect de acord cu domnul Dorvan și, într-adevăr, confirm ceea ce spunea domnia sa, că sunt speculații în zona de est a Europei, dar mă întreb la ce facem cu fermierii de bună credință. Pentru că, încă o dată subliniez, acel fermier și-a pus casa, terenul și așa mai departe uh, la bancă și dacă noi de mâine uh, din 2020 îi tăiem subvenția, el va fi falimentar. Ne putem noi asuma această responsabilitate? Iertați-mă, nu cred că putem merge niciunul în țările dumneavoastră să spuneți că da, ați făcut un lucru bun. Uh, și închei prin a insista pe faptul că, da, într-adevăr, avem nevoie de a elimina acea condiție obligatorie de identificare a animalelor, pentru că de foarte multe ori fermierii sunt sancționați fără ca ei să fie vinovați. Mulțumesc. Domnul Colombie. Domnule președinte, nu vreau să pun sub semnul îndoielii importanța muncii făcute, mai ales la partea care se ocupă de apărarea uh, micilor uh, exploatații. Dar nu considerați că este periculos ca acest text să rămână la dispoziția uh, manevrelor bugetare ale Comisiei. Nu crezi că prin fel, în felul acesta um, uh, nu uh, avem o bază demografică pentru o reformă care uh, s-ar putea să fie foarte fragil din punct de vedere bugetar. Din câte am auzit de la comisie, uh, comisia pare să dorească să conserve ceea ce se presupune că funcționează la partea de controle și certificare. Dar ca să controleze ce? Să certifice ce? Asta dorește comisia? Uh, asta dorește comisia, nu neapărat uh, ce vreți dumneavoastră. Nu suntem deloc pe calea cea bună și atâta vreme cât nu știm care este bugetul, nu putem să reglementăm noua PAC. Tocmai uh, unii din colegi au spus uh, astfel de lucruri și eu ce vreau să încerc să vă spun de fiecare dată, că nu putem să facem asta. Cât despre tinerii agricultori în Franța, aproape unul din doi se instalează fără să ceară ajutoare care au devenit mult prea constrângătoare, ceea ce ar trebui să ne facă pe toți să ne gândim. Vă mulțumesc! Doamna Ribeiro. Doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a o felicita pe doamna Esther pentru cât de bine a lucrat. Este o muncă necesară, având în vedere și calendarul cu care ne confruntăm în legătură cu acest subiect. În uh, intervenția mea vreau să mă concentrez pe trei puncte. În primul rând, FEADER-ul. Este inaccesibil să se, redu- să se reducă uh, ratele maxime de uh, contribuție la acest fond. Mi se pare foarte grav, mai ales pentru regiunile ultraperiferice, pentru că aceasta va face imposibilă uh, să obținem dublul contribuțiilor care este cerut de la statele membre. Este imposibil asemenea sumă. E necesar să lucrăm la proiecte care să fie orientate în mod efectiv uh, către agricultură. În al doilea rând, în ceea ce privește structura celui de-al doilea pilon, în ceea ce privește regiunile ultraperiferice, e nevoie de un acces direct la programele de dezvoltare rurală între, și o legătură directă între guvernele regionale și cel central. Noi avem un guvern propriu, parlamente proprii regionale și nu putem să depindem de guvernele centrale și să creăm practic obstacole la uh, răspândirea acestor programe. În al treilea rând, programele POSEI. Știu că doamna Heranț a lucrat pentru ca să protejeze acest uh, regim și mulțumesc foarte mult pentru că a, l-a protejat. Trebuie însă să creăm în POSEI o includere, o referire la regiunile ultraperiferice, la planurile naționale pentru statele membre și să se uh, retragă acest aspect autonom de, la, uh, de neautonomia poseiului. Noi vrem ca poseiul să rămână autonom, astfel încât să putem să avem și o legătură directă între regiunile autonome și comisie și să nu trebuiască interferată această relație și aș dori să rog raportoarea să introducă această specificitate. Mulțumesc! So, Domnul Oazu, mulțumesc. Domnule președinte, doamnă raportor, în absența cadrului financiar multianual, eu zic că este foarte dificil în momentul de față să decidem care vor fi fondurile pe care vom putea să le folosim în cadrul noii PAC. Parlamentul cu siguranță trebuie să se opună oricărei reducere a bugetului și trebuie să ne lăsăm libertatea să schimbăm uh, propunerile noastre dacă CFM-ul nu este satisfăcător. Eu cred că suntem de acord pe acest punct, însă mai puțin suntem de acord în ceea ce privește spiritul general al raportului dumneavoastră dumneavoastră stabiliți ca obiectiv să se evite riscul renaționalizării pacului, ceea ce înseamnă că trebuie să ținem cont mai puțin de toate specificitățile care fac ca fiecare stat membru să-și rezolve problemele care țin de regiunile sale. Eu zic că e o amenințare acest lucru. Din contră, însă, eu cred că filierele a reușit să se Uh, mai să se încarce și să folosească expertiza central, statului central pentru ca să nu uh, fie înghițite de concurență. Actele delegate și actele de punere în aplicare, de asemenea, mi se pare o posibilitate foarte periculoasă, pentru că nu sunt, uh, de fapt, reguli uh, care mai pot să fie decise uh, de către colegislator, va decide comisia. Nimic nu este transparent în, acest nou, uh, în această nouă metodă, iar puterea pe care o acordăm comisiei printr-o cale nedemocratică mi se pare prea periculoasă. Noi susținem însă eforturile dumneavoastră de a obține un, un venit uh, decent pentru agricultori, însă dacă Uh, constatările ne unesc, totuși răspunsurile nu ne unesc. De ce să nu uh, denunțăm, de exemplu, viguros toate politicele în domeniul uh, agricol care merg împotriva acestor principii? De ce să nu, de ce să nu punem la îndoială și liberul schimb care este prost înțeles și care de multe ori amenință agricultorii? nu cred că e nevoie de o politică care să pună accentul pe pedeapsă, mai degrabă pe stimulare, mi se pare bine să punem accentul. Mai sunt multe de făcut, însă până când avem un text care să propună garanții producătorilor și care să înțeleagă care sunt riscurile care pot fi acceptate într-o piață volatilă și instabilă în cadrul uh, multor exploatații europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Iar. În primul rând, uh, vreau să vă spun o veste proastă. Să știți că oamenii de știință au constatat că viața pe Pământ nu este veșnică, dar va dura totuși 600 de milioane de ani, deci poate mai merită să mai luptăm pentru o reformă a pacului. E nevoie măcar de încă una, aș zice eu. Și deci, dacă tot aceasta este situația, aș vrea să uh, Um, spun că mi se pare că sunt co- colegi aici care de frică de moarte vor să se sinucidă, cam așa. Noi suntem totuși politicieni și dacă suntem politicieni trebuie să fim gata să facem un compromis. Doamna um, Garcia mi se pare că tocmai asta face, încearcă să lupte pentru compromisuri și trebuie și noi să o ajutăm să găsim această cale de mijloc. Capping-ul și degresivitatea sunt două exemple. Ideea mea, o să spun exact ce părere am eu. Mie întotdeauna mi s-a părut că domnul Dorfman nu a prezentat o soluție cum trebuie, o să avem ocazia să vedem cum putem să împiedicăm ce a propus dumnealui, dar, de exemplu, dacă avem două ferme care uh, s-au pus împreună, vor fi pedepsite numai pentru că intră într-o concurență, nu mi se pare corect. Și dacă vor să aibă ore de muncă reglementate și concedii reglementate, iar le pedepsim. Nu mi se pare corect. Sau poate că întotdeauna vrem să spunem că ce e mare e prost și ce e mic e bun. Iarăși mi se pare prea simplist. Trebuie să discutăm, deci, care este soluția. Și să mai repet încă o dată ceea ce am mai spus și la al- celălalt raport raport. Trebuie să avem grijă ca întotdeauna fermierul să fie în centrul atenției și de aceea trebuie să fim pentru o debirocratizare în acest domeniu. Deci, pășuni, definiția uh, afară din condiționalitate cu toate aceste elemente folosirea suprafiețelor care să se poată beneficia de o regulă paușală. Altceva la care sunt de acord cu colegii însă este că cu propunerea nouă trebuie să avem grijă să uh, rămână în picioare politica agricolă comună. Și aici s-au făcut anumite propuneri, ideea meniului, cu o punere și o compilare a strategiilor naționale, cele mai bune practici care să fie puse în față. Eu sunt pentru ca ecoschemele să fie în al doilea pilon, am mai spus aceasta deja, mă repet și vă mulțumesc. Bun, vă mulțumesc, spune președintele. Acum, doamna Sargas, aveți cuvântul. Vă rog. Bueno, yo... Vă mulțumesc, domnule președinte. E Foarte pe scurt, aș dori să menționez câteva aspecte. În primul rând, cred că plafoanele sunt esențiale. Este foarte important uh, să se păstreze, să se implementeze plafoanele pentru ajutoare, pentru că e unicul mod de a se restribui și de a sprijini cu adevărat uh, agricultura, agricultorii mici și mijlocii. În amendamentele mele eu am uh, propus trei tipuri de plafoane. Unul de 30.000 de euro pentru fiecare exploatație în zone favorizate, 40.000 de euro în zone normale și 60.000 de euro în zonele de munte ca plafon maxim. Mi se pare foarte important și e o manieră în care putem să redistribuim și să ajutăm cu adevărat agricultorii mici și mijlocii. În al doilea rând, mi se pare esențial, având în vedere că nu vrem să avem uh, Uh, o politică în care prețurile să fie în centrul dezbaterii noastre, trebuie să avem un ajutor pentru agricultorii și agricultoarele din exploatațiile mici și mijlocii, asta cu precădere, să fie prioritate, deci un ajutor important care să le permită să supraviețuiască în zonele lor, indiferent de uh, Uh, ajutoarele care ar veni din alte surse. Cred că sunt aspecte esențiale pe care trebuie să le luăm în considerare în um, dezbaterile noastre dacă vrem cu adevărat să uh, păstrăm oamenii aceștia pe teritoriile respective să producă alimente și dacă vrem cu adevărat să intre noi oameni în activitatea agricolă. De aceea, mi se pare foarte important să definim foarte bine ce reprezintă un agricultor sau o, agricultor, o agricultare care face asta ca activitate principală și ce înseamnă un agricultor cu jumătate de normă, să spunem. Și în funcție de asta să vedem cum le dăm ajutoarele. Apoi, aș dori să știu de ce domnul comisar spune uh, mereu că o să, uh, trebuie să votăm uh, cândva această uh, comisie. Păi uh, acest uh, parlament are nevoie de timp ca să facă o treabă bună. Mulțumesc. Madame Petir. Doamna Petir. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportoare, Eranț Garcia, pentru efortul său, pentru timpul pe care l-a dedicat acestui dosar atât de complicat. Aș dori, în primul rând, să o felicit pentru că a găsit destul timp pentru ca să-i asculte pe reprezentanții tuturor statelor membre și pentru că a ținut cont și de părerile noastre, de diferențele dintre noi, a încercat să lucreze la amendamentele de compromis astfel încât să poată păstra politica agricolă comună la nivel european, dându-ne în același timp și posibilitatea să ne găsim un spațiu de manevră fiecare dintre noi. Sunt de acord cu colegii care spun că și renoirea generațională este o prioritate a PAC și că deci trebuie să acordăm un loc foarte important tinerilor fermieri. Din această perspectivă, eu Înțeleg că mergem cu toții în aceeași direcție și că doamna Herenz Garcia susține sugestiile pe care le-am făcut și că și comisia ne va susține. Ceea ce aș dori să subliniez eu este locul femeilor în zonele rurale, pentru că până acum ele erau destul de invizibile în acest context. Am depus foarte multe amendamente în acest sens, iar doamna Herenz Garcia a ținut cont de acest subiect și anume că dorește și ei să ajute femeile în mediul rural, că dorește să susțină programe pentru femeile care trăiesc în mediul rural. Constat însă că Comisia a dorit să scoată acest aliniat din uh, propunere, ceea ce n-ar fi o idee bună. Prin intermediul acestei dezbateri vreau să susțin așadar încă o dată, dincolo de diferențele pe care le prezentăm în partidele noastre, să găsim cu toții cea mai bună soluție pentru viitorul pacului. Mulțumesc! Oui. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Andrie, sunt destul de îngrijorat de dezbaterea pe care o auzim aici, pentru că e o dezbatere care se derulează de parcă am fi la un raport de inițiativă sau la începutul discuțiilor despre PAC, dar suntem pe 29 ianuarie 2019 și dacă nu mă înșel, cam pe 6 martie trebuie să votăm în comisia noastră, cam așa arată calendarul. Nu rămâne prea mult timp, de fapt, și având în vedere tonul din aceste discuții, mi se pare că nu suntem la sfârșitul drumului. Ceea ce înseamnă că proiectul de reformă care ne-a fost vândut, care de fapt nu a fost considerat de către niciunii dintre noi ca o adevărată reformă a PAC, ci mai degrabă ca o reformă administrativă și tehnică pentru ca să se simplifice și să se dea spațiu subsidiarității, dar totuși văd, în ciuda acestui fapt, că subsidiaritatea, deși merge între noi, nu merge simplificarea, de fapt. Mie, mă îngrijorează că mă uit la calendar. Poate că ar trebui ca totuși să înțelegem că și Comisia să înțeleagă colegislația necesită timp și că dacă suntem co-legislatori, trebuie să avem timp să ne facem această treabă. E clar că nu am reușit să ajungem la un sfârșit al discuțiilor. Întotdeauna oamenii, deși s-a votat, aveau nevoia să mai discute, să aprofundeze anumite puncte. Trebuie să spun însă că în ceea ce privește plafonarea sunt de acord că e nevoie de o maturare a subiectului. Aș vrea să mulțumesc uh, raportoarei pentru că, deși uh, am ajuns la un rezultat cât de cât, tot e plafonare prea ridicată. Trebuie să vedem aceasta în contextul plăților redistributive, dacă vrem să îmbunătățim situația fermelor familiale, nu putem să schimbăm așa plafonarea, dacă vrem să stimulăm și ocuparea. Apoi aș dori să întreb pe doamna raportor uh, în legătură cu plățile cuplate. Uh, mi se pare că aici nu e destul de bine dezvoltat sau n-am reușit să ajung încă la această chestiune. Aș vrea să-mi faceți câteva precizări și despre plățile distributive și vă mulțumesc foarte mult. Un ultim punct, domnule președinte. Eu sper să nu ajungem la un trialog cu o poziție slabă a Parlamentului European. Ar fi o mare greșeală. Mi se pare că aceasta este calea pe care am luat-o acum și cred că am regretat dacă s-ar întâmpla așa ceva în legătură cu reforma PAC. Mulțumesc. Pamiętam chyba 15 lat pracy. Îmi amintesc, spune domnul președinte, că 15 ani de muncă în această comisie întotdeauna ne-au arătat că nu avem destul timp ca să tratăm niciun dosar, de fapt. Mi se pare normal această impresie a dumneavoastră. Acum, domnul Diar, două minute, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să mă alătur celor care au felicitat-o pe doamna raportor și pe raportorii din umbră pentru ce fac la acest dosar, pentru că 5400 de amendamente să le reduci la ceva care să permită Parlamentului să intre într-un trialog coerent în următoarea perioadă este cu siguranță o sarcină extrem de dificilă dacă putem să vă oferim susținere tehnică din partea Comisiei pentru ca să vă permitem să vă respectați uh, termenele, cu siguranță vă stăm la dispoziție. Voi încerca să-mi uh, restrâng uh, comentariile la anumite chestiuni generale și apoi la două puncte specifice din discuțiile dumneavoastră. În primul rând, vreau să vă amintesc că noul model de rezultate pe care l-a propus Comisia nu este numai unul care spune că sistemul de condiționalitate pe care îl avem acum și care se bazează pe regulamentele de bază, dar și pe regulamentul orizontal, pentru trecerea spre un sistem uh, de performanță este doar o singură parte a monedei, pentru că ea merge mână în mână cu mai multă subsidiaritate din partea statelor membre pentru ca să își uh, întocmească planurile strategice. Pentru aceasta va fi nevoie de spațiu, de marjă de manevră pentru statele membre, iar regulile pe care noi le stabilim aici la nivel european trebuie să fie limitate la caracteristicile de bază, iar elementele pe care noi le considerăm nenecesară, nu trebuie să le atingem, ci doar acelea care stabilesc o politică comună. Asta este ceea ce am încercat noi, Comisia, prin propunerea noastră. Am încercat să limităm regulile pe diferite intervenții, fie că e vorba de plățile directe sau de programele sectoriale, la ceea ce noi considerăm un minim necesar, în care statele membre după aceea pot să-și completeze aceste reguli cu cele specifice. Cu siguranță în negocierile noastre ne întoarcem la un sistem în care nivelul uh, UE oferă prea multe detalii cu riscul să distrugă sistemul. Deci noi intrăm în zona de risc în care s-ar putea să ne întoarcem la situația în care statele membre să vină la noi să ne spună noi vrem să facem ceva adevărat, care este bun, care este de ajutor pentru mediu, pentru fermieri, dar nu putem să o facem din cauza că suntem constrânși de regulile europene care ne cer uh, doi ani uh, de termen, mai știu eu ce alte exemple. Un alt, o altă posibilitate este că dacă ne întoarcem la aceste reguli detaliate, și unii dintre dumneavoastră au făcut referire la aceasta în după amiaza aceasta, Comisia va trebui să-i controleze. Și deci revenim la sistemul de control și auditare pe care vrem să îl eliminăm și pe care vrem de fapt să-l înlocuim cu un audit de performanță pe care l-a menționat și Cristina Bochman în intervenția ei în această după amiază. Și vreau să vă dau două exemple concrete. Mulți dintre noastre ați vorbit despre pășunile permanente. Să vedem care e situația acum. Am avut probleme foarte mari cu aceste pășuni după reforma din 2013. Apoi am reușit împreună să abordăm majoritatea îngrijorilor statelor membre în legătură cu pășunile permanente în negocierile omnibus, pe care am reușit să le încheiem cu succes în 2017. Acum, care este propunerea Comisiei pentru reforma PAC? Noi încercăm să reducem minimul prevăzut de pășuni permanente la ceea ce noi considerăm că este un numitor comun pentru toate statele membre, iar flexibilitatea pe care o au deja statele membre când își definesc această pășune permanentă sub regulile actuale, noi spunem că aceste elemente pe viitor vor trebui să le stabilească ele în planurile lor strategice. Aceasta este abordarea pe care noi am avut-o în diferitele domenii în care am dorit să creăm reguli la nivelul UE. Iar um, în legătură cu fermierii, am văzut că fermierul activ, fermierul activ are o definiție care creează probleme în multe state membre în care analiza cost-beneficii este negativă. Deci statele membre cer să aibă mai multe controle, mai multe uh, activități administrative fără să trebuiască să uh, se concentreze pe uh, celelalte aspecte, deci să se concentreze pe cei care primesc aceste plăți, iar apoi se spune că trebuie să fie voluntar acest principiu. Dar principiul plăților trebuie să fie păstrat, așa și prevede propunerea noastră să avem o definiție foarte clară a fermierului autentic în uh, regulamentul nostru și după aceea restul să lăsăm la îndemâna statelor membre. Ceea ce mai vreau să subliniez este că noi schimbăm sistemul acum. Trecem de la un sistem bazat pe condiții la un sistem bazat pe performanță. Asta înseamnă că în noul sistem e nevoie de anumiți parametri pentru ca acest nou sistem să funcționeze cum trebuie și pentru ca sistemul să-i permită comisiei să își respecte obligațiile sale pe care le are în cadrul descărcării anuale în fața Parlamentului pentru ca să se poată întâmpla aceasta, avem nevoie de informații anuale, așa cum avem și acum informații anuale, dar nu despre condiționalitate și despre felul în care se conformează statele membre, ci despre rezultatele lor. Deci ideea de a avea o raportare din partea statelor membre rămâne vitală și esențială pentru Comisie și pentru procedura de descărcare în fața Parlamentului European în care venim aici tot timpul. Deci dacă trecem la un sistem în care avem doar la jumătatea perioadei raportare și la sfârșit, aceasta ar crea o problemă foarte mare sistemului, pentru că sistemul ar deveni neoperațional, de fapt. Trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când trecem, uh, când vorbim despre diferitele elemente în uh, părțile din propunerea noastră care vorbesc despre stabilirea acestui plan și despre raportarea anuală a, anuală a statelor membre. Aceasta mă duce și la punctul uh, despre care ați vorbit și anume al termenului, 15 februarie uh, pe rapoartele de performanță ale statelor membre uh, pe baza anuală. Există anumite îngrijorări care spun, și unele spun că nu pot atinge statele membre acest termen pentru ca să poată să pună la împreună toate uh, informațiile de care au nevoie. Ideea în spatele acestor rapoarte este că ele s-ar concentra pe informație cuantificată care este disponibilă la statele membre prin sistemele de IT. Dați-mi voie să vă dau un calendar posibil. De exemplu, majoritatea, 75-80% din plăți, sunt adresate unor uh, zone în care există măsuri uh, la hectar sau în domeniul creșterii animalelor. Aceasta trebuie să se întâmple până pe 15 iunie, iar informația cuantificată este după aceea disponibilă în agențiile de plăți ale statelor membre, iar ei au după aceea timp până în februarie anului viitor să pună împreună toate aceste informații și să le trimită comisiei. Care sunt însă cei doi piloni ai raportării? În primul rând, avem indicatorul de output și indicatorul bazat pe rezultat. Indicatorul de output este informație cuantificată, cum ar fi, de exemplu, numărul de hectare. Acestea sunt disponibile în sistemul IT al statelor membre, nu-i foarte greu să comparăm informațiile și să le trimitem comisiei. Iar indicatorii de rezultat sunt, de fapt, devierea acestui uh, output de la un an la altul. Deci o creștere procentuală, numărul de hectare, numărul de cantitatea de producție de la anul 1 la N, plus, eh, N la N plus 1. Odată ce avem numărul de hectare într-un an și în celălalt, putem să calculăm pe, uh, procentele și să le trimitem aceste informații comisiei. Noi considerăm că e un sistem gestionabil, este ușor de gestionat de către statele membre și pe baza anuală. Acestea fiind zise, haideți să vorbesc și despre punctele specifice, în primul rând despre obiective. Am constatat, și este foarte logic să fie așa, pentru că obiectivele sunt în centrul propunerii noastre, că Parlamentul se gândește să schimbă termenii acestei directive, um, mai ales definițiile. Dacă schimbăm felul în care sunt formulate obiectivele sau adăugăm obiective noi, aceasta va avea un impact imediat asupra indicatorilor care se găsesc în anexa 1 din propunerea noastră despre care trebuie să raporteze statele membre. Deci trebuie să vedem aceste două elemente legate. Nu se pot face modificări la una fără a face modificări uh, grave la cealaltă, așa încât sistemul să mai funcționeze. A doua remarcă specifică se referă la actele de implementare și actele delegate, pentru ca să știți că unii dintre dumneavoastră au spus că trebuie să fie reduse. Noi am numărat cât câte acte de delegate sau de implementare sunt la regulamentele actuale și am comparat cu numărul lor în noile regulamente, în uh, regulamentul cu privire la planurile strategice sau cel orizontal și am văzut că, de fapt, reducem numărul de uh, acte delegate și de implementare cu 50%. Noi, așadar, am auzit nevoile statelor membre de limitare a acestor uh, delegări și suntem, uh, cred eu, în linie cu ceea ce am spus. Doar un ultim punct, dacă îmi permiteți, este vorba de un punct destul de politic și care se legă, leagă și de negocierile din cadrul CFM. Vreau să vă amintesc că pentru Comisia, capingul și redistribuirea plăților nu sunt excluse reciproc. Noi am vrut, de exemplu, un capping uh, obligatoriu, dar și unul redistributiv, ambele cu scopul de a ne ținti mai bine plățile și a ajuta pe micii fermieri. Pentru noi, ideea de a spune că nu putem face una dacă facem cealaltă, mi se pare greșită. Nu este o opțiune, ele sunt văzute ca și complementare, trebuie să fie implementate împreună de către statele membre. Și nu în ultimul rând, în legătură cu POSEI, aș dori să vă dau un răspuns despre regiunile ultraperiferice, felul în care noi înțelegem flexibilitatea și libertatea statelor membre de a-și stabili planurile strategice, ne permite să dăm uh, șansa statelor membre care au regiuni autonome să se ocupe așa cum doresc de specificitățile acestor regiuni autonome. Vă mulțumesc pentru atenție. Ani Vă mulțumim, doamnă raportor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor și fiecare dintre dumneavoastră pentru comentariile pe care le-ați făcut și pentru contribuția la această muncă. Domnul Huiteman nu mai este, pentru că vreau să îi mulțumesc foarte mult uh, pentru sprijinul în campania electorală. O, să, uh, fac, o să-i urez și eu la fel să se întoarcă și el la următoarea legislatură. Este un subiect foarte greu și foarte mediatizat, cu importanță mare pentru public, deci este foarte normal ca pozițiile să fie diferite. De aceea suntem uh, reprezentanții ai întregului spectru ideologic. Se termină și uh, mandatul, uh, oamenii sunt nervoși, înțeleg toate circunstanțele acestea. Dar acum, cu privire la metoda de lucru, să pui întrebări cu privire la aceasta când uh, avem un raport legislativ, avem aceeași metodă. Raportorul uh, culege toate amendamentele, le examinează, se poziționează și vine cu o propunere care să reunească cât se poate de multe dintre pozițiile exprimate cu privire la o temă. Asta am făcut. Și apoi se dezbate la nivel tehnic și atunci unde există chestiuni polemice sau unde uh, cei de la nivel tehnic nu pot să ia uh, decizii, se ajunge la raportorii din umbră, care au o decizie fie în majoritate, fie cu unanimitate. Mai bine să fie unanimitate, dar dar mereu există și o majoritate, dacă nu. Acum, articol cu articol? Păi da, cum nu? Cum altfel? Dacă asta a modificat articolele. În plus, de multe ori, discuțiile se referă la un cuvânt, un adjectiv, un articol. O parte infimă din propune și se dezbate asupra ei multă vreme. Și pare să fie logic uh, că trebuie să luăm uh, articol cu articol. Cum să facem altă? Dacă vrem uh, să votăm, trebuie să vedem dacă suntem sau nu de acord. Haos, haos, avem un, un, la niște acorduri că se redeschid chestiuni care au fost discutate la o ședință uh, ca să se reintroducă o idee nouă sau un adjectiv, ca să se reintroducă o, o temă. Ce mai înseamnă haosul? Haosul este mm, să spui că nu vrei să negociezi pentru că propunerea mea este absolută, este cea mai bună. Uh, Uh, haos înseamnă să spui că eu am dreptate și uh, ceilalți nu se la nimic. Haos înseamnă să ai raportor din umbră uh, pentru un singur document. Haos este să ai nevoie de uh, să vii la o ședință tehnică uh, cu, de la un grup politic cu cinci oameni. Haos este să vezi că uh, dintr-un grup politic se face teleconferință Skype cu oameni de afară. Haos, da, da. Și în plus toate acestea perturbă pe toată lumea. Îmi pare rău că doamna Aguilar nu mai este acum. Mă tem că nu știm poziția pe care ne-a spus-o grupul său nu este cea pe care ne-a spus-o eu. Nu știu câte reuniuni au avut socialiștii sau cum s-au organizat. Uh, și nici nu ține de mine ca raportor să văd ce fac alte grupuri politice. Eu doar le spun că la PPE am ajuns la cincea reuniune, ne reunim constant și discutăm. Și când nu ajungem la o concluzie, ajungem la grup. Bun, există interpretări diferite și uneori uh, vorbim pe limba lui Shakespeare. Eu am zis că e al lui Cervantes, dar nu, în engleză discutăm. Așa stau lucrurile. Încercăm să ne înțelegem cu mijloacele pe care le avem. doamna Noichel nu iese nici, îmi pare rău, pentru că mi-ar fi plăcut. Dar, oricum, voiam să-i spun că să se organizeze, trebuie să se organizeze, așa lucrăm la toate documentele. Ar părea că sunt niște persoane care au ca obiectiv politic să respingă negocierea indiferent de rezultatul la care ajungem cu aceste amendamente de compromis vreau să le spun de la bun început că dacă nu vor să termine nouă negociere pentru că nu vor să ajungă la un acord, pe atunci să ne spună și o să ne orientăm pe cei care vor să ajungă la un acord, care vor să încheie o negociere, care vor să ajungă la un rezultat pe care să l sprijine majoritatea membrilor acestei comisii. Așa stau lucrurile. Domnul Valț mă întreba despre agricultorul veritabil. V-am spus propunerea mea. În aceasta vă spun care este ideea pe care o am eu despre un adevărat agricultor. În, spus, în plus, trebuie să vă spun că eh, de la grupul nostru parlamentar uh, am avut un fel de propunere de compromis cu privire la acest adevărat agricultor și o definiție care seamănă cu cea a Comisiei, dar nu e tocmai identică, pentru că lasă flexibilitate pentru statele membre. Și știți de ce? Pentru că poate în România, așa cum am auzit de la colegii din grupul meu uh, uh, parlamentar, au o problemă că nu pot să trăiască doar din agricultură. Majoritatea agricultorilor mai au și o altă ocupație de asta trebuie să lăsăm flexibilitatea statelor membre ca să adapteze această um, definiție la propria realitate. Și așa mi se pare mai rezonabil și mai logic, pentru că altfel um, um, o să um, ajungem cu uh, la un blocaj. Așa s-a întâmplat și la comis. Domnule Dantan, luați loc! În plus, se face o legătură între activitatea productivă și definiție. Știu că uh, e deranjantă pentru cineva, că Comisia crede că la OMC o să avem probleme, dar trebuie să facem o legătură între producția agricolă și această definiție. Și de asemenea, s-a mai spus un lucru, trebuie să conservăm modelul de agricultură de familie, pentru că este cu adevărat european și este între, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le apărăm. Domnul Dantin mi-a amintit acordul de la Omnibus. E adevărat, am uh, aprobat asta acum un an și ceva și, într-adevăr, uh, s-au rezolvat multe probleme. Dar dacă suntem de acord uh, asupra cuiva, asupra ceva care să îmbunătățească lucrurile, foarte bine. Dacă nu, să rămânem uh, la ce avem. De fapt, mulți uh, eurodeputați uh, propun asta în amendamentelor, să ne întoarcem la omnibus. Mai păi bine, să vedem dacă ajungem la un acord cu unanimitate, dacă, dacă avem un acord cu majoritate, la fel, bine. Da, avem deja un uh, document uh, bun. Uh, mă bucur că domnul Buda a făcut referire la cei care intră nou pe piață. Într-adevăr, uh, în multe state membre e nevoie de persoane care să se întoarcă sau să vină prima oară în acest sector din alt uh, sector industrial unde nu mai, nu mai câștigă viața așa cum trebuie. Și domnul Andriu, plățile cuplate. Acum două săptămâni am distribuit o propunere, un document către grupurile parlamentare. Nu știu, cereți-o de la raportarul noastră din umbră și o să o primiți. Trebuie să vă spun că încă e un subiect foarte deschis, încă sunt multe lucruri care trebuie să fie lucrate. S-au făcut progrese în negocieri de un subiect foarte politic și noi am dezbătut destul de mult la PP, la PP probabil că și celelalte grupuri o să facă același lucru. Altfel, vă mulțumesc foarte mult, o să continuăm să lucrăm și mulțumesc! Przyłączam się do podziękowań, które zostały do Pani skierowane. Mulțumim foarte mult și eu aș dori să mă alătur mulțumirilor care, au fost uh, adre- care v-au fost adresate dumneavoastră și secretariatului și personalului. În pofida diferențelor de opinie, cred că reușim să progresăm. Deși ar trebui să ne amintim și ce am reușit să obținem până acum. Vă mulțumesc din nou. Mergem acum mai departe la regulamentul privind organizarea comună a piețelor. Domnul Andriu e raportor, aveți cuvântul. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș avea o observație vis-a-vis -vis de intervenția doamnei Heranz Garcia, acea concluzie foarte elegantă grupul și cele spuse despre grupul socialist în aceste munci. Nu înseamnă că PP-ul e un grup omogen și a fost de acord cu toate deciziile care au fost luate. Coordonatorul meu nu a fost prezent aici. Cred că nu e foarte elegant o asemenea soluție, mai ales dacă ținem cont și de împărțirea pe gen. Voi trece la documentul meu. Vreau să mulțumesc secretariatului comisiei noastre, personalului grupului politic și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor cu toții știm cât e de dificil să ajungem la un compromis. Raportul despre care vorbim are de-a face cu sistemele de calitate, cu vinurile aromatizate, măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și regiunilor ultraperiferice. E o muncă importantă și aici avem o abordare globală. Au fost depuse 687 de amendamente, avem și considerentele și mai avem 62 de amendamente pe diferitele articole și reguli revizuite. Am început cu examinarea aceasta, acestora, am avut 10 reuniuni tehnice programate, 4 au avut deja loc și avem și reuniuni ale raportorilor din umbră pro programate, 3 dintre ele au fost deja organizate. La reuniunile tehnice am examinat deja o mare parte din aceste amendamente și la reuniunea cu raportorii din umbră am reușit să trecem prin aceste amendamente, peste 400 dintre ele. Iată ce am reușit să facem până acum. Avem aproximativ 30 de amendamente de compromis, cred că așa aș putea să spun acum, având în vedere ceea ce s-a întâmplat astăzi pe organizarea comună a piețelor. Vă voi spune ce s-a făcut, ce ne mai rămâne de făcut. Subiectele pe care le-am tratat și le-am putea considera aproape rezolvate au de-a face cu sfera de aplicare, articolul 1, legătura între regulamentul privind piețele financiare care trebuie să fie făcută, intervențiile publice, definițiile din articolul 3. Aici am ajuns la un acord cu raportorii din umbră, apoi în ceea ce privește comercializarea, articolul 6, și aici am reușit să cădem de acord după dezbateri cu raportorii fictivi. Apoi la articolul 7, nivelul de referință. Aici am reușit să fim, aici curtea a anulat acest articol așa că vom respecta poziția curții. Apoi, produsele eligibile pentru intervenție, articolul 11, și aici am reușit să ajungem la un acord, perioada de intervenție publică. Articolele, articolul 12 și deschiderea sau închiderea intervențiilor publice, ceea ce apare la articolul 13 în ceea ce privește vinurile și avem un acord după ce am discutat cu raportorii din umbră și aici și în ceea ce privește o procedură preliminară națională, astfel încât să fie protejate denumirile de origine protejată. În ceea ce privește actele delegate, din 2018 și modificările în ceea ce privește domeniul vinului, modificări din regulamentul de bază și aici avem un acord între raportorii din umbră subiectele care rămân deschise, dar sunt aproape de o soluționare. Aici intervin chestiuni legate de intervenția publică în ceea ce privește cumpărarea la preț fix la articolul 14 am discutat, dar mai degrabă la nivel tehnic există o problemă și cu redactarea și formularea acestui articol. Trebuie să rediscutăm și la nivel politic, însă nu există pe fond probleme majore. Și apoi prețurile, de, prețurile pentru intervenția publică, articolul 15, și aici trebuie să rediscutăm despre acest articol. Dar nici aici, domnule președinte, nu există o problemă politică majoră. În ceea ce privește consumul de fructe și legume în școli și acest regim, aici am avut o discuție lungă, fructuoasă și am fost de acord să se facă un transfer al acestui regim în planurile strategice. Va fi nevoie de un acord de principiu, elaborăm acum acest compromis. S-a discutat la nivel tehnic acest aspect, însă nu și la reuniunea raportorilor din umbră. Din nou, pentru vin, mecanismul în ceea ce privește plantațiile, aici și aici trebuie să rediscutăm la nivel tehnic, să discutăm despre definirea exploatației, autorizarea de plantare. Aici am discutat doar la nivel tehnic, așa că trebuie să se discute și la nivel politic. În ceea ce privește filierele și organizațiile de producători, acest aspect nu a fost discutat la raportorii din umbră. Anexele. Produsele agricole ă, sub acest ă, regulament OCP S-a discutat despre diferitele categorii de vin. Am început discuția pentru vinurile dezalcoolizate în această dimineață, dezalcoolizate parțial sau total. Am început discuția politică în această dimineață, însă trebuie să o continuăm pentru că nu e un subiect uh, minor. Vorbim despre un subiect important pentru sectorul viticol. Apoi, două amendamente spaniole propune să se creeze încă o nouă categorie. Și din discuția din această dimineață nu au fost agreate aceste noi categorii de vinuri. De... Apoi informații care trebuie să fie oferite consumatorilor în ceea ce privește vinurile și ce fel de produse sunt introduse în ele. Zaharoze sau alte arome artificiale. Sunt informații care ar putea să apară pe lista cu ingrediente într-un mod dematerializat, însă e un subiect în continuare deschis. E un element care nu a, pot, a putut fi tranșat în uh, totalitate pentru că e nevoie de mai multe discuții. Apoi, în ceea ce privește strugurii, varietățile de struguri, și aici subiectul e unul delicat, se față de ceea ce propune Comisia. Și aici suntem departe de a ajunge la o soluție și apoi introducerea Vitis la Brusca este încă în discuție. Urmează să mai discutăm cu raportorii din umbră despre ceea ce se întâmplă. Apoi, definițiile în ceea ce privește indicațiile geografice pentru vin. Aici mai avem de discutat chestiuni delicate care trebuie rediscutate, ceea ce vă spuneam despre introducerea vitis la brusca acestei, acestui soi de struguri. Și apoi aceste vinuri dezalcoolizate, dacă pot sau nu să beneficieze de același regim ca vinul, pentru că există diferențe. Aici părea să existe o unanimitate între raportorii din umbră. Apoi, etichetele. Am ținut cont de cele spuse în comisia Envy. Indicațiile obligatorii la 119. Pentru eticheta în ceea ce privește valoarea energetică, există un acord între raportorii din umbră și cei din Envi. Nu știu exact cum s-a desfășurat votul la Envy în acest moment în care vorbesc cu dumneavoastră. Că despre lista de ingrediente pe etichetă, aici subiectul este mai delicat. La 19, subiectul a fost deschis în această dimineață, va trebui să îl continuăm, să vedem ce va, cum vor apărea informațiile pe sticlă în mod dematerializat sau nu, urmează să vedem cum vor merge discuțiile. În ceea ce privește crearea unei noi categorii vin. Nu am reușit să tranșăm discuția în această dimineață, vom continua. Cât despre organizațiile de producători, aici, la articole 52. Acest aspect a fost examinat la nivel tehnic. Sistemele de calitate. Deși s-ar părea că nu există probleme adevărate, acest subiect a fost tratat la reuniunea tehnică sunt amendamente care nu duc la mari probleme politice. Ce avem? Definițiile în ceea ce privește denumirile de origine protejată, indicațiile geografice, apoi protecția denumirilor, perioada de tranziție, cererea de înregistrare și modificări în ceea ce privește sarcinile. Sunt propuneri de amendament care nu ating substanța raportului. Iată, domnule președinte, ce pot să spun inițial despre stadiul în care se află munca noastră în ceea ce privește regulamentul OCP. 3 minute. Cum le raporteur a presque tout dit, Fiind dat că raportorul a spus aproape tot, o să mă să formulez eu mai scurt intervenția. E vorba de un text mai ales de corectura textelor uh, care există deja și care au fost revizuite în cadrul Omnibus. Problemele cele mai, mai delicate sunt uh, legate de vin, vinul, vinurile dezalcoolizate. În toate grupurile politice trebuie să încercăm să găsim uh, o soluție Intergrupul 20 poate să fie o platformă de discuții pentru acest uh, uh, peste între uh, grupul vin, îmi cer scuze, poate să fie o soluție pentru ca să discutăm despre aceste probleme. Bun, foarte scurt despre vin, nu știu dacă se poate. Da, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt din partea mea, liberalii în ceea ce privește Organizația Comună a Piețelor, sunt întotdeauna destul de reținuți, dar suntem totuși constructivi în lucrarea la acestei reformulări. Considerăm că omnibusul este o bază bună pe care să lucrăm. Suntem bucuroși că aceste programe se întorc la planurile strategice. Noi salutăm faptul că se întâmplă așa, pentru că în cadrul grupului noi avem păreri diverse. Și în statele membre, trebuie să fie ancorate aceste principii, indiferent uh, de uh, ce pondere dorește să-i acorde statul membru. Noi suntem de asemenea alături de dumneavoastră când e vorba de vinurile fără alcool sau vinuri cu puțin conținut de alcool și că ele trebuie să fie ancorate de asemenea pe piață există o piață de desfacere pentru ele și considerăm că și consumatorii trebuie să fie cei care să aleagă dacă vor să cumpere astfel de produse. Există oameni care au alergii, oameni care din diferite situații tocmai nu pot să bea alcool și deci vrând să participe totuși la viața societății, vor putea să o facă printr-un produs cu conținut redus de alcool sau zero. Vrem să susținem deci această propunere și în celelalte domenii, mm, de asemenea, vrem să contribuim la propunerea comisiei care a întocmit o listă de soiuri interzise. Suntem de acord. Trebuie să ne reîntoarcem la soiurile vechi atunci când e vorba de aceste încercări de inovații. Eu aș vrea să fim uh, constructivi. Mulțumesc foarte mult raportorului și tuturor colegilor pentru că am putut lucra atât de plăcut împreună. Mulțumesc, domnul Viegas. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș spune că, în general, noi suntem împotriva orientărilor strategice care se află la baza acestei reforme a PAC-ului și a acestei propuneri concrete a Comisiei Europene. Pentru că noi suntem convinși că această logică de substituție a unei reglementări publice de producție cu un mecanism de autoreglementare a piețelor nu se poate aplica la agricultură. Și deci să îi împingem pe agricultorii noștri într-un model productivist, intensiv, care depinde de aditivi chimici, care este orientat numai către export, nu mi se pare o soluție sustenabilă și mi se pare că va crea excedente și instabilitate la prețuri. Ceea ce s-a întâmplat cu laptele, în criza laptelui, a demonstrat că, până la urmă, la sfârșitul cotelor, iată ce s-a întâmplat am uh, avut, uh, am fost în situația să trebuiască să despăgubim uh, cu milioane de euro agricultorii din cauza căderii prețurilor și bilanțul final a fost o redistribuire a producției care s-a concentrat din nou pe țările din centrul și nordul Europei, pe spinarea Portugaliei, pe spinarea regiunilor sale ultraperiferice, Azore, de exemplu, unde laptele e atât de important. Acestea fiind spuse și poziția noastră de principiu este deci să ne opunem la tot ceea ce înseamnă o aprofundare a caracterului de liberalizare a PAC. Aceasta se aplică, desigur, sectorului vitivinicol, dar și a drepturilor de plantare, pentru că mie aici mi se pare că e extrem de important să ne gândim dincolo de 2050 suntem împotriva liberalizării totale a utilizării tuturor felurilor de soiuri, iar în această situație noi considerăm că este mult mai bine ca sectorul vitivinicol european să apere soiurile tradiționale. Aceasta este garanția cea mai bună de valorizare a ceea ce de fapt este genuin european. Noi suntem pentru faptul ca să se țină cont și de excepții, iar în ceea ce privește um, soiul uh, lambrușca, care este folosit mai ales în uh, insula Pic, Picu și în Azore, este un lucru foarte important să ținem cont că trebuie un răspuns și în zonele în care există tradiții care justifică o excepționalitate în anumite cazuri. Acestea fiind zise, noi suntem angajați în susținerea tuturor instrumentelor care vor putea ajuta agricultorii într-un, într-o situație de concurență exacerbată care se va întâmpla din cauza deschiderii pe piața mondială a acestor, uh, acestei producții și trebuie să avem instrumentele necesare care să combată căderea prețurilor sau alte crize. Vă mulțumesc! Najlepszą formą wsparcia i obrony sektora winnego. Mulțumesc. Cred că cel mai bun fel de a susține sectorul vitivinicol este să bem vin. Doamna Heres Garcia. Eu, sí. Eh, gracias, sí, tiene usted razón. Mulțumesc, aveți dreptate. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și dacă e și de bună calitate, cu atât mai bine. Domnului Andrio, vreau să-i spun uh, că mă preocupă la acest subiect al vinului, pentru că e un subiect foarte important, partea de autorizații pentru plantări. Știți că am depus un amendament pentru a prelungi până în 2050 aceste autorizații. Vreau să știu dacă ați făcut vreun progres la reuniunea noastră pe acest subiect și de asemenea mă preocupă vinurile dezalcoolizate sau parțial dezalcoolizate. Cred, după ce m-am gândit foarte mult, cred sincer că este o oportunitate de afaceri pentru acest sector să existe această posibilitate deschisă. În plus, pot să existe vinuri de calitate cu DOP sau cu IGP care pot să hotărască să nu folosească această pistă, dar există o piață și pentru aceste produse și dacă nu face asta sectorul vitivinicol, atunci o să vină alte companii care nu se ocupă de acest tip de produse, care fac altceva, alte băuturi și o să se ocupe ele, o să le producă ele. Și cumva cred că le răpim acestor oameni posibilitatea de a face acest lucru în viitor. Asta voiam să vă spun eu la cele două subiecte care sunt foarte importante pentru mine, care mă îngrojează, mă preocupă mult. Vinurile dezalcoolizate și autorizațiile pentru plantări. Domnul Erdos. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule raportor. Salut în mod deosebit faptul că se ancorează acum prin această discuție limitările pieței interne. Mă bucur și că carnea de porc, carnea de pasăre a fost inclusă de asemenea în discuțiile dumneavoastră și că reglementările de plantare a viilor trebuie să fie valabile și dincolo de 2020. Dar nu înțeleg de ce au fost eliminate plantele medicinale din uh, domeniul de aplicabilitate, pentru că sunt plante esențiale. În multe state membre, de exemplu în Ungaria, ele joacă un rol esențial. Trebuie să garantăm faptul ca intervențiile pe piață să se aplice și la plantele medicinale. Eu nu pot să susțin, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat cu Otelo, Isabel sau Clinton, să avem o protecție suplimentară în acest uh, caz. Nu avem estimări despre ce, com- ce consecințe ar avea pe piața europeană. Trebuie să protejăm piața Uniunii și să garantăm faptul că ea funcționează corect. Consiliul Agri de ieri a propus a răspins, îmi cer scuze, o includere a mm, soiurilor uh, de la producătorii direcți. În ceea ce privește descrierea vinurilor, nu este foarte clar dacă un stat membru trebuie să poate să împiedice specificarea de către un alt stat membru dacă, de exemplu, via se întinde pe, peste graniță, pe teritoriul a două state membre. Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost și sunt raportor pentru aviz în Comisia Envi pe acest dosar și chiar în această după-amiază am avut voturi. Suntem, deci, cu sarcina îndeplinită pentru Comisia Agri. Sunt într-adevăr anumite puncte aici, iar raportorul nostru le-a înțeles, le-a introdus în uh, raport și acestea au competențe la Envi, de fapt, adică Envi are competențe pe ele, etichetarea vinului. Sper însă ca și Comisia Agri să preia de aceea poziția Envi aici. Scurt despre trei puncte pe care le-am votat la Envi. Noi considerăm că o etichetare a, cal- a caloriilor trebuie să, să existe pe etichete, deci o etichetare trebuie să se facă. Nu, însă, n-am prevăzut însă um, ingredientele. Trebuie să fie clar însă și că subiectul uh, vinuri nealcoolice sau nealcoolizate să fie introdus. Este o piață care există și sunt de acord aici ca și colega Heranz Garcia că trebuie să nu luptăm pentru o indicație de origine în acest caz. În ceea ce privește soiurile de uh, struguri, soiurile foarte vechi, Clinton și așa mai departe, nu mai avem nevoie de ele în Europa. Au fost interzise cu un motiv. Nu are niciun motiv, nu există niciun motiv să le readucem. Se justifică cu schimbările climatice, dar nu prea merită această justificare pentru ca să le readucem. Ele sunt foarte rezistente la frig, dar nu rezistente la căldură. În ceea ce privește uh, anumite altoiri între diferite tipuri de Uh, soiuri, există poate Inter, e interesant să ne gândim, uh, mai ales în domeniul agriculturii biologice, la cele care vor fi rezistente la ciuperci. Și poate că aceasta ar trebui să fie um, inclusă în autorizația de plantare, această specificație. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii din partea mea, dacă îmi permiteți aș vrea să vă rog să țineți cont de ele. Noi am vrea o intervenție eh, care a fost formulată deja și care este utilă. Însă am mai spus deja aici că mecanismele de inovare trebuie să funcționeze mai repede. Ar trebui, de exemplu, să se știe că de când este valabilă o anumită regulă, pentru că intervenția, mai ales în situațiile de criză, sunt uh, anticipate de către participații la piață și se adaptează prețurile din cauza acestei informații pe care le au. Mi se pare că ar trebui așadar un mecanism mai bun în acest sens. Am auzit uh, și discuția despre programele cu laptele și fructele în școală. Eu aș zice să lăsăm statelor membre disponibilitatea să introducă nebirocratic aceste programe, fără să mai fie și uh, supuși unor birocrații. Domnul Santos are cuvântul. Serau Santos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, lui Eric Andrieu pentru raportul dumnealui și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o aici în comisie, pentru că ne-a dat o imagine globală a situației. Eu aș dori să spun că o garantare a uh, cadrului european a PAC este foarte importantă dacă vrem să avem, uh, să atingem obiectivele și uh, de mediu și agricole, viață demnă pentru agricultori și păstrarea zonelor rurale. Nu putem să lăsăm deoparte și faptul că această propunere de regulament pe care o discutăm acum propune și ea, de fapt, o reducere inadmisibilă la dotarea programului POSEI. Nu putem să lăsăm deoparte așa ceva, nu putem să ne prefacem noi în comisie că nu vedem. Este vorba de o situație în care resursele financiare ale acestui program deja sunt insuficiente la momentul de față și acum se forțează și mai mult. După cum a fost recunoscut în tratate, vorbim de teritorii cu economii fragile, cu puține opțiuni de activități economice și cu consecințe foarte grave și structurale pe economie. De aceea vorbim vorbim mai mult decât de susținerea agriculturii aici, uh, la susținerea lor despre garantarea unei coeziuni uh, teritoriale și de o garantare a populației în acea zonă. Domnul Flanagan. Um, uh, Mulțumesc. Cred că e o idee bună să promovăm și să încercăm să permitem sectorului să scoată bani de pe urma vinurilor de alcoolizate sau cu alcool scăzut, pentru că mie îmi place foarte mult uh, și vinul, îmi place și berea, dar știu că dacă nu se le consumăm în cantități potrivite, pot să ducă la cancer și la multe alte probleme. Deci ar trebui să nu forțăm lucrurile, dar uh, cred că s-au menționat și plantele medicinale. Există un domeniu în care agricultorilor ar trebui să li se permită accesul, nu gangsterilor și uh, uh, cartelurilor care sunt acolo, care vând copiilor produse modificate, cannabisul și anume, care ar putea să fie legalizate. Există o piață masivă pentru acesta, deci deja există acolo și din păcate aceasta este acoperită de niște oameni nu tocmai de dorit. Uh, Um, cererea de cannabis medicinal în Europa se estimează că ar fi la 35,7 uh, miliarde de euro și um, la, cu uh, cânepă ar fi cam 48,9 milioane și din punctul meu de vedere ar fi mai bine dacă banii aceștia ar fi în buzunarele agricultorilor și ar ajunge la comunitățile noastre um, locale decât um, în uh, iahturile și ferarilor gangsterilor din întreaga lume. Poate că ar trebui să mergem pe această cale, să ne gândim, pentru că există un fel de bonanța pentru agricultori și ar fi un dezastru pentru infractori dacă nu vă plac oamenii aceștia. Grazie Presidente. Ma innanzitutto Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe domnul uh, Eric Andriu pentru cât de bine a lucrat la dosar și mai ales pentru faptul că s-a apucat de o treabă care este extrem de importantă pentru o schimbare reală în uh, revizuirea organizațiilor comune ale pieței. Unele puncte esențiale din partea mea, mai ales de considerat la compromisuri, după părerea mea, trebuie să îmbunătățim reactivitatea noastră, folosirea instrumentelor uh, care pot să ajute orientării pieței. Obiectivul nostru este revizuirea rezervei de criză care a fost propusă de comisie. O altă chestiune importantă, intervenția publică trebuie să fie de asemenea o cale care să fie folosite numai atunci când nu mai sunt alte posibilități, când prețurile, de exemplu, sunt mult inferioare echilibrului necesar. Ceea ce mai rețin uh, este dorința Comisiei de o responsabilizare mai mare a statelor membre și a agricultorilor din statele membre prin intermediul întăririi organizațiilor de producători și suntem de acord cu aceasta. Apoi, uh, rezoluție de tip uh, asigurativ, adică asigurări uh, care să se constituie, nu pot însă sub, să se substituie ajutoarelor publice. Considerăm și că noile tehnologii de informare, comunicare, tehnologia blockchain pot fi foarte utile pentru îmbunătățirea funcționării piețelor și pentru o reducere a sarcinilor administrative. Considerăm că trebuie extinse și uh, instrumentele pentru controlul ofertei, pentru prosciutto, pentru vin, pentru brânze și tot ceea ce uh, beneficiază de DOP sau de indicațiile uh, geografice. Considerăm și că uh, la dispozițiile despre vinuri, sistemul de autorizare a plantării vinurilor, adică a viilor, trebuie să fie menținut dincolo de 2030. Mă opun propunerii comisiei care dorește să modifice definirea denumirilor de origine și uh, aș spune că vinele, vinurile dealcoolizate trebuie să beneficieze de același regim ca vinul, în afară de acele denumiri uh, de origine controlată și denumirea de origine geografică. În ceea ce privește mm, transparența față de consumatori, informațiile despre calorii trebuie să fie conținute pe etichete, iar uh, în legătură cu ingredientele, ar fi bine să fie evidențiate și acestea, pe, măcar pe site-urile web ale produsului. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Buda are cuvântul. Mm, da, mulțumesc, domnule președinte. Sigur, felicitări raportorului pentru munca depusă. Câteva chestiuni și câteva observații pe care vreau să le fac legat de intervenția publică. În propunerea comisiei avem doar pentru carne de vită și de mânzator. eu cred că pot să apară nevoia unei intervenții publice și în alte sectoare, dacă ne gândim, de exemplu, la sectorul cărnii de porc, uh, având în vedere și pesta porcină africană, care evoluează destul de virulent în unele state, sau carnea de, uh, de pui. De asemenea, uh, cred și eu că este nevoie să reglementăm această piață a vinurilor care sunt fără alcool, deoarece sunt consumatori care preferă aceste vinuri și până la urmă această piață există și trebuie să fie reglementată. Și în ultimul rând aș dori să mă refer la ceea ce înseamnă nevoia de a ne asigura că într-adevăr eticheta conține suficient de multe informații astfel încât consumatorul să poată uh, decide dacă cumpără un produs sau nu și mai mult aș insera o chestiune care uh, uh, să prevină, să spun așa, standardele duble de calitate pe care le avem astăzi în Uniunea Europeană, aspect care de altfel a fost și recunoscut la nivelul Comisiei Europene, dat fiind faptul că așa alocat niște sume financiare, resurse financiare în această direcție. Mulțumesc. Madame Sanra, one minute. One minute. Madame Sanra. Doamna Senra, un minut. Un minut, aveți cuvântul timp de un minut. Mulțumesc. Voiam doar să adresez o întrebare domnului Andrieu cu privire la solicitările de autorizare de plantări pentru uh, vițe de vie care nu depășesc un hectar. Noi am depus un amendament ca pentru um, uh, parcele mici să um, există o serie de exceptări. Vreau să știu dacă au fost dezbateri în acest sens pentru a se favoriza și mica viticultură. Mulțumesc. Doamna Ribeiro, one minute. Doamna Ribeiro, mulțumesc, domnule președinte aș vrea să încep să vă spun că ar trebui permisă produsea, producția speciei Isabel și uh, la Brușca, pentru că noi în Azore suntem uh, foarte uh, pregătiți pentru această specie, suntem, avem foarte multă experiență, este esențială, face parte din festivitățile noastre în Azore. Cred că este specia, cea mai adaptată condițiilor climatice din Azore și permite o utilizare neexcesivă a pesticidelor. Despre posei, aș vrea să spun că domnul Phil Hogan a venit în Azore și s-a angajat să nu reducă poseiul. Avem un regulament care conține însă acum o reducere. Deci noi trebuie să combatem această reducere pentru că în niciun caz nu putem să confundăm aceasta cu o convergență cu primul pilon al PAC. Deci chiar noi suntem foarte vehemenți, vrem o creștere a posei. Mulțumesc! Carambia. Don Columbia. Domnul Colombie. Domnule raportor, mulțumesc secretariatului și asistenților pentru munca depusă în aceste săptămâni. M-aș întoarce la subiectul vinului fără alcool și dezalcoolizat. Cred că e momentul să discutăm despre acest subiect, dar e necesar să nu uităm de producătorii și experiența de milenii pe care o avem. Trebuie să salvăm denumirile de origine protejate și indicațiile geografice și să spunem că e imposibil să avem uh, vin dezalcoolizat fără indicații geografice. Dacă continuăm să discutăm cu asociațiile despre categorii, trebuie să o facem să vedem dacă s-ar putea acoperi pe piața vinului o supraproducție sau ce s-ar întâmpla. Poate că ar trebui să ne gândim la o denumire pentru aceste vinuri, o altă denumire decât vin fără alcool dezalcoolizat. În ceea ce privește etichetarea, eu sunt împotriva ingredientelor pe etichetă, însă rămân deschis la posibilitatea de a le oferi informații consumatorilor cu privire la calorii, nu direct pe etichetă, ci pe platforme alternative. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Domnule director general, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră și raportorului pentru acest dosar și cred că s-au mișcat foarte repede pe acest regulament. Pe substanță, voi începe cu ceva ce nu vă va uimi. În ceea ce privește intervenția și măsurile de sprijin pe piață, condițiile, se spune că s-ar, put- trebui să se mențină orientarea pe piață acestei politici și intervenția să rămână așa cum arată acum și plasa de siguranță în legislația existentă. Aici, din partea noastră, nu vedem niciun fel de spațiu de manevră. Dacă deschideți aceste aspecte, vom vorbi de o cutie a Pandorei. Haideți să nu uităm că, indiferent ce se decide cu banii în contextul CFM, banii vor fi limitați și cred că trebuie să fie foarte clar că fiecare cen fiecare euro cheltuit pe măsuri de intervenție pe piață nu va fi disponibil pentru plăți directe și pentru sprijin pentru zonele rurale în ceea ce privește regulile pentru organizațiile de producători și competiție în general. Aici cred că am reușit să închidem o dezbatere importantă, dificilă, cu regulamentul Omnibus, care e deja operațional de un an și cred că trebuie să așteptăm aceste rezultate înainte să mergem aici mai departe. Haideți să vedem care sunt rezultatele pe care le-am avut cu Omnibus, le-am testat, să le testăm pentru o serie de ani și apoi să tragem concluzii concluziile pe partea operațională. În ceea ce privește programele școlare care să fie mutate în regulamentul privind planurile strategice, mi se pare o discuție și o propunere interesantă. Propria noastră evaluare internă ne spune următoarele. Comisia are rol de gestionare a acestor programe, acestor scheme, așa că ar fi dificil de făcut. Însă așteptăm să vedem sugestiile dumneavoastră de text, să vedem cum ar arăta totul în practică și și vom fi atenți la ce ne veți propune. În ceea ce privește măsurile de gestionare pe piață, acestea sunt gestionate de Comisia Europeană, așa că prin definiție acestea nu pot să fie transferate din regulamentul OCP în regulamentul privind planurile strategice. Cât despre vin, noul regim de autorizare există din 2013, a intrat în vigoare în 2014, avem acum experiență de 4 ani, ne mai așteaptă încă 12 ani până când va expira acest regulament. Cred că ar fi mai bine să stăm puțin, să așteptăm, să vedem cum funcționează și apoi să luăm decizii când ne apropiem de final și nu să luăm o decizie decizie acum și apoi o decizie care va funcționa peste 12-13 ani. Cât despre celelalte dosare privind vinul, mi le-am notat, întotdeauna e fascinant să discutăm despre vin, dezbaterea e întotdeauna animată. Obiectivul nostru, de ce am avut această acest aspect în uh, propunerea comisiei. Ne-am gândit la viitorul sectorului, la posibilitățile existente pe piață și ne doream de asemenea să permitem creșterea unor varietăți de viță de vie care pot face față mai bine constrângerilor de mediu care există acum. Însă ne vom întoarce la aceste aspecte ca pachet mai târziu. Cât despre uh, indicațiile geografice, avem o atitudine favorabilă la ceea ce ne propuneți, ne poate ne aduce o simplificare în ceea ce privește gestii o simplificare în indicațiile geografice ne ajută. Așa că așteptăm propunerile concrete pe care le veți face aici. Și voi încheia spunându-vă că nu pot să am niciun fel de poziție la ultima sugestie cea făcută de domnul Flanagan. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule raportor. Merci, domnule Președinte. Mais c'est bien dommage, hein? E foarte păcat, domnule președinte. Ar fi destins oarecum activitățile în grupul nostru de lucru? De ce nu? Ar fi fost un element mult mai bun pentru eficiență? Eu zic că ar fi fost bun. Mulțumesc oricum tuturor colegilor, mulțumesc comisiei pentru intervențiile pe care le-a făcut. Nu o să refacem reuniunea de raportori din umbră, s-au spus foarte multe lucruri pe care nu trebuie să le repet. Vreau să o asigur pe doamna Heras Garcia în legătură cu autorizațiile, iar raportorii din umbră pot să-i spună că așa este. Cei de la PP cred că știu ce se întâmplă reuniunile raportorilor din umbră. Oricum, dacă aveți nevoie, eu repet, am propus până în 2050 să ajungem cu o revizuire în 2023 și o evaluare la fiecare 10 ani. Aceasta este propunerea care s-a bazat pe consens uh, la reuniunea raportorilor din umbră. 2050, deci cu o primă evaluare în 2023 și deci o evaluare după aceea la 10 ani. Acesta este compromisul pe care ne-am pus de acord în uh, raportorii din umbră. În legătură cu ceea ce ați evocat, domnul Erdos și despre Isabel și Clinton, dorința de a nu le proteja, ați menționat-o. Noi n-am luat încă decizia, dezbaterea este în continuare deschisă. Există păreri împărțite. Domnul Dorfman ne spune că nu are rost să autorizăm Clinton și spuneți că în același timp trebuie să autorizăm la brusca, dar uh, Clinton este o specie de la brusca. Deci nu prea știu cum să rezolvăm această dilemă. Poate mai discutăm, decizia nu s-a luat încă, dar ar merita poate să precizăm acest lucru. În legătură cu întrebarea domnului Erdos, plantele medicinale, nu le-am introdus pentru că ele sunt considerate la alte produse în anexă, iar uh, plantele medicinale fac parte din alte produse, nu vrem să le tratăm ca pe un produs specific. E vorba de un sector larg care nu poate să ai beneficieze doar de o listă redusă. Nu am luat o decizie definitivă, dar aceasta este orientarea noastră. Nu vrem să le uităm, ci vrem să le introducem la alte produse, în legătură cu transferul programului fructe și legume și lapte în școli, um, pașii strategici ai Comisiei, se vorbește despre aceasta. ne-am pus de acord la, la raportorii din umbră că este vorba de o decizie politică. Sunt de acord să se renaționalizeze și să se adauge în dorința de a da statelor membre această decizie. Ni se pare coerent uh, ca statele membre să decidă despre atribuirea programului fructe și legume și lapte în școli. Suntem de acord, mai degrabă în această direcție mergem. Suntem în unanimitate pe acest subiect. La întrebarea domnului Buda, intervențiile în domeniul porcilor, deci acolo am adăugat și uh, la intervenție am adăugat zah zahărul, Dezbaterea însă nu a avut loc um, pe toate punctele, este în amendamentele de compromis pe care pot să vi le prezint, elementele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Doamna Ribeiro, uh, soiul Isabel, am spus din nou și am spus și mai spun încă o dată, e vorba de ceva cu care eu sunt de acord, v-am mai dat această accept. Eu zic că ceea ce am discutat la raportorii din umbră este uh, deja indică direcția, deși n-am ajuns încă la capătul discuțiilor, uh, drumul este încă lung, dar ritmul pe care îl avem aici și dorința colectivă pe care o avem cu toții de a ajunge la un acord de compromis o să ne ajute. Iată, domnule președinte, cam asta este ceea ce puteam spune eu la sfârșitul uh, acestei intervenții. Uh, este 18.29 și aveam până la 18.30 ca să vorbim despre raportul meu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Andrie, doamnelor și domnilor, dacă mai sunt diferențe de abordare în, și de păreri, e foarte normal. Este un proiect și un proces creativ. Eu cred că în această discuție, ceea ce ne-a spus domnul Andrieu, uh, am putut să facem câțiva pași înainte și putem să vedem luminița de la capătul tunelului. Ne apropiem și vă mulțumim foarte mult. Cred că am lucrat bine astăzi. Ne vom întâlni pe 7 și pe 18 și 19 februarie și pe 7 februarie este o lună foarte plină pentru noi. Vă mulțumesc, urmează activități foarte multe. Încheiem ședința, coordonatorii se vor întâlni în 4Q2, deci cu două etaje mai jos, ne întâlnim la reuniunea coordonatorilor. Mulțumim interpreților, vă mulțumim și noi foarte mult, spune președintele. A fost o întâlnire foarte bună și cred că am văzut deja efectele ei.